Ich bitte Platz zu nehmen. Doamnelor și domnilor, vă rog, vă rog să luați loc. Dorim să continuăm ședința noastră. Însă, aș dori să mulțumesc în primul rând uh, colegilor care au fost uh, prezenți uh, ieri și care nu au încercat să uh, împiedice uh, reîntoarcerea mea în această funcție. Desigur, vă promit că vom conlucra foarte strâns în această comisie și cred că trebuie să discutăm cât mai repede uh, prioritățile noastre uh, pentru a putea dezvolta strategii dure în relația noastră cu Comisia și cu Serviciul European de Acțiune Externă. Vă mulțumesc pentru colaborarea dumneavoastră și cred că vom avea foarte multe de discutat săptămâna viitoare. Mă bucură faptul că îl pot saluta astăzi alături de noi pe comisarul uh, Ștefan Füle, care este responsabil pentru extinderea Uniunii Europene. Cred că uh, totuși înainte va Uh, primi cuvântul Nacho, domnul Salafranca, pentru că el este, el este moderatorul uh, sesiunii pe care o avem acum. Mulțumesc, Elmar, și eu aș dori să îi urez bun venit domnului comisar care se ocupă de uh, politica de vecinătate și domnului Pierre Vimou, de la Serviciul European de Acțiune Externă și uh, Azi dimineața domnul ambasador Taylor spunea că dinspre perspectiva Uniunii Europene au comis uh, erori, ceea ce a dus la un deficit de credibilitate. Cred că ar trebui de asemenea să analizăm cu luciditate realitatea și să vedem care sunt realist rezultatele alegerilor în țările în care au avut loc alegeri, cum ar fi Tunisia, cum ar fi Egipt, cum ar fi Maroc, în circunstanțe diferite. De asemenea, să ne gândim și la alte procese electorale, cum ar fi Algerul. Cred că Uniunea Europeană a reacționat prin comunicarea dintre comunitate eh, și eh, Serviciul European de Acțiune Externă din 25 mai Vom susține dezvoltarea economică și de asemenea trebuie să ținem cont și de aspectele regionale ale acestei probleme și în același timp de nevoia de a folosi instrumentele și mecanismele necesare pentru a face față acestei situații. Astfel, acum aș vrea să-i spun domnului comisar File că am discutat azi dimineață și despre ideea condiționalității. Domnul comisar, fiind o înaltă autoritate politică, ne poate spune care sunt criteriile Uh, și cum se va modula criteriul condiționalității în relație cu statele arabe. De asemenea, cum este aici și domnul Vimont, este important să ținem cont uh, de scenariile politice, de combinațiile politice care au rezultat din alegeri din statele arabe și să vedem în ce măsură Uniunea Europeană, ținând cont de interesele și preocupările noastre, să avem relații cu guvernele care pot să apară după aceste situații. Mi se pare că domnul James Baker, fost secretar de stat al Statelor Unite, spunea că diplomația este o activitate care trebuie cultivată ca o grădină că trebuie să privim, să o udăm, să avem grijă de ea. Deci cont, în acest context, uh, lucrurile nu vor mai fi ca înainte pentru statele Uniunii Europene, adică uh, punem mâna pe telefon, dăm telefon unui interlocutor unic. Acum e nevoie de acțiuni diplomatice mult mai consecvente, făcute cu mai multă atenție, care vor necesita eforturi din partea Uniunii Europene, eforturi notabile. Și toți uh, așteptăm aceste acțiuni din partea decidenților, deci îl voi ruga pe domnul comisar în acest context domnul Ștefan Füle să ne prezinte uh, ce are de spus în timpul prevăzut ca să lăsăm loc și pentru intervențiile europarlamentarilor și ale reprezentanților parlamentelor europene. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte, și felicitări, domnule președinte. Uh, Stimați eurodeputați, stimați reprezentanți ai parlamentelor naționale, vă mulțumesc că m-ați invitat acum și vă mulțumesc că ați invitat și atâția distinși membri ai parlamentelor naționale. Este foarte important să există această legătură cu parlamentele naționale. A trecut mai mult de un an de la primele proteste ale primăverii arabe, care au pus în mișcare o serie istorică de evenimente care continuă până în ziua de astăzi. Am văzut că popoarele din regiune și-a exprimat dorința pentru un viitor mai bun, pentru democrație profundă, pentru respectul drepturilor fundamentale și pentru o viață mai prosperă în condiții de demnitate, atât pentru sine cât și pentru generațiile viitoare. În unele țări s-au făcut progrese reale și impresionante. Mă gândesc mai ales la Tunisia, dar mă gândesc și la Maroc. În altele, reformele au fost inițiate, dar mai sunt multe de făcut pentru a îndeplini aspirațiile poporului respectiv. Mă gândesc mai ales la Algeria, unde s-au făcut foarte multe uh, reforme și Uniunea Europeană a fost chemată să le susțină în contextul unui nou plan de acțiune, demonstrând un clar uh, semnal de angajament și de interes în ceea ce privește politica europeană de vecinătate pentru Algeria. Dar în alte țări, schimbările nu au mers în direcția corectă. Este foarte clar că procesul democratizării va fi lung, că vor fi obstacole și vor fi și nemulțumiri dar am încredere că forțele democratice puternice au fost deja dezlănțuite și cetățenii se simt capacitați. Acum 11 luni am venit în, partea acest, în fața acestei comisii și am făcut, mi-am prezentat uh, aprecierea privind evenimentele în desfășurare. Atunci am recunoscut că politica noastră în regiune nu a fost întotdeauna corectă. La 11 luni după acest moment trebuie să recunosc că eu consider că cu toții putem beneficia de o verificare constantă cu realitatea, adică trebuie să vedem dacă politicile și instrumentele noastre pot să răspundă la aceste provocări istorice. Sunt foarte conștient că în continuare ne luptăm, ne luptăm împreună, domnule președinte, pentru a menține valorile și interesele cât mai aproape cu putință pentru a putea face față acestei vecinătăți din Sud. Este evident că nu ne putem întoarce la uh, situația anterioară în care ne compleceam în relațiile cu aceste regimuri autorit autoritare. Uniunea Europeană nu trebuie să rămână inactivă în, în, în clipa în care istoria evoluează. Vreau să vă aduc aminte care sunt obiectivele noastre principale înainte de a vă spune care sunt provocările viitorului. Primul nostru obiectiv este să susținem partenerii care fac reforme privind accentuarea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv în sensul dezvoltării economice și sociale. Este absolut crucial pentru a asigura prosperitatea și stabilitatea de durată și reală. Nu o stabilitate care îi protejează pe autocrați, și o stabilitate securitate care asigură dezvoltarea armonioasă și demnă a partenerilor și a popoarelor din zona respectivă. Al doilea obiectiv este să elaborăm un parteneriat cu societățile, pe lângă relațiile cu guvernele. Abordarea noastră se bazează pe două principii cheie, mai mult pentru mai mult și răspunderea reciprocă. În ceea ce privește primul principiu, vom arăta mai pe larg cum vrem să transformăm acest principiu într-o abordare concretă. Ce este clar este că trebuie să menținem o abordare bazată pe o condiționalitate pozitivă și pe o atitudine flexibilă care să permită Uniunii Europene să-și adapteze stimulentele la provocările care evoluează și la șansele care evoluează. Aștept cu nerăbdare să discut cu dumneavoastră această chestiune în momentul potrivit, domnule președinte. Domnule președinte, stimați colegi, aș dori să vă arăt care sunt unele dintre realizările noastre ale celor trei m bani, mobilitate și piețe pentru 2012-2013 vom pune la dispoziția lor uh, o, cam un miliard de euro pe lângă cele 5,7 miliarde programate. Pentru vecinătatea de sud avem un nou uh, program numit uh, Spring, primăvara, care susține parteneriatul, reforma și creșterea este un buget de 350 de milioane de euro pentru do- anii 2011 și 2012 pentru a susține țările partenere care își consolidează reformele. Pe lângă aceste fonduri, Banca Europeană de Investiții va uh, finanța investițiile în vecinătatea de sud și fondurile acestea au sporit cu 1,7 miliarde și uh, mandatul Berdului a fost extins. E vorba de 2,5 miliarde de euro în plus față de creditele existente pentru această zonă. Ne-am concentrat de asemenea pe întărirea societății civile. Este poate cel mai important obiectiv. Am lansat facilitatea pentru societatea civilă în septembrie anul trecut vom continua să susținem Facilitatea Europeană pentru Democrație. Comisia, de asemenea, și-a renuit susținerea pentru Fundația Analind. Și în cele din urmă am întărit cooperarea cu Consiliul Europei. Săptămâna trecută am fost de acord cu un nou program de 4,8 milioane de euro pentru a promova reformele politice și economice în vecinătatea de sud, începând cu Tunisia și Maroc folosind uh, toată toată plusvaloarea Consiliului Europei și toată priceperea sa în ceea ce privește politica de vitalitate și parteneriatul pentru reforme și democrație pe care l-au pus la punct cu Tunisia și Maroc și sunt gata să le pună la punct și cu alți parteneri din sudul Mediteranei. Dar va fi nevoie de mult mai mult Trebuie să ne asociem uh, societatea civilă la dialogul nostru și în pregătirea programelor noastre și a intervențiilor noastre trebuie să elaborăm un dialog structurat și regulat cu societatea civilă din aceste țări ca să putem beneficia în timp real de priceperea lor și de cunoștințele lor și de asemenea să conștientizăm activitățile și intervențiile noastre. Sporirea mobilității și a contactelor dintre oameni reprezintă elemente cruciale dacă Europa realmente dorește să stabilească un parteneriat real cu vecinii din sudul Mediteranei. Mă bucur că parteneriatele pentru mobilitate, care au fost inițiate cu Tunisia și Maroc în octombrie 2011, vor, și sper că vor, fi, vor putea fi semnate în timpul președinției daneze. Aceste parteneriate vor duce la dezvoltarea unei cooperări cuprinzătoare și echilibrate în ceea ce privește gestionarea migrației regulate, a celei neregulate, readmisie, viza, protecție internațională, frontiere și chestiuni de siguranță și securitate. Peste 740 de burse pentru mobilitatea Erasmus Mundus cu zone, țările din sudul Mediteranei au fost finanțate pentru anul universitar curent. Mai mult de 80 de milioane de euro vor fi alocați țărilor din politica europeană de mobilitate în 2012 și 2013 exact pentru acest scop Erasmus Mundus. Aceste măsuri vor duce la sporirea înțelegerii reciproce și vor ajuta pe vecinii noștri să-și dezvolte experiența și abilitățile pentru ca tranziția lor să fie un succes. În cele din urmă, piețele avem un mandat uh, să să avem un asemenea tratat uh, cu Egipt, uh, Tunisia, Maroc și Giordania. A fost aprobat în decembrie la Consiliu. Aceasta va facilita integrarea economică progresivă și profundă în piața internă a Uniunii Europene. Aceste acorduri însă Uh, vor dura până când vor intra în vigoare. Deocamdată ne gândim la măsuri comerciale care să poată fi introduse rapid și care să fie benefice pentru ambele părți. Acordul privind liberalizarea agriculturii cu Maroc este o asemenea măsură și sper foarte mult că Parlamentul European și accentuez, sper foarte mult că Parlamentul European va consimți la acest uh, acord în timpul plenarei din februarie. De asemenea, sperăm să putem încheia un acord uh, similar cu Tunisia. În cele din urmă, pe lângă programul celor 3M, am uh, activat în transporturi, tehnologia informatică și energie. Aici intensificăm cooperarea cu uh, vecinii din sudul Mediteranei. Domnule președinte, vreau să accentuez faptul că Uniunea Europeană a fost recunoscută ca un partener cheie pentru organizarea și monitorizarea alegerilor democratice din zonă. Asistența și misiunile de observare din Tunisia au fost apreciate și mă mândresc că autoritățile argeliene ne-au invitat pe lângă alte organizații internaționale să observăm uh, alegerile care vor fi organizate. De asemenea, am uh, asigurat consultanță în Maroco și am susținut observarea alegerilor la nivel național în Egipt. Cum privim în viitor, vom vedea că pentru fiecare țară tranziția este diferită așa încât este esențial să dezvoltăm un dialog unic pentru a asigura susținere coerentă și adecvată pentru tranziție. Dialogul acesta trebuie să includă toți partenerii guvernul, mediul de afaceri și societatea civilă, grupurile de experți și așa mai departe. Numai atunci vom putea obține reacția necesară ca să ne asigurăm că ne putem adapta politicile și acțiunile la realitatea care evoluează susținerea politică a tuturor instituțiilor Uniunii pentru schimbarea în uh, zona de sud este un fapt. Trebuie să ne asigurăm că acest angajament este însoțit de realizări bine concepute în teren. Cathy Ashton, înaltul reprezentant și vicepreședinte al Comisiei, a înființat un grup de experți care are un rol foarte important, care asigură nu numai coordonarea reacției Uniunii Europene, dar mai mult decât atât coordonarea reacțiilor statelor membre și a organizațiilor financiare din Uniunea Europeană. Suntem în acest proces pe termen lung. Când a fost ultima dată în acea zonă, mi s-a spus că o tranziție încununată de succes nu va fi măsurată la prima rundă de alegeri democratice, ci la a doua, a treia și a patra rundă de alegeri plină de succes. Trebuie să ne angajăm față de noua conducere și să cooperăm pentru a pune un fundament solid democrației și creșterii. Noi putem uh, să oferim experiența propriilor noastre state membre care au trecut prin acest proces. De asemenea, putem să oferim experiența integrării regionale. Știm că o integrare economică uh, mai profundă între țările Maghreb nu le va crește numai PIB-ul cu 2%, ci va fi și un catalizator pentru consolidarea procesului de transformare democratică. În acest context sunt încurajat de contactele recente cu Maroc, dintre Maroc și Algeria. Sper de asemenea că Mediterana va ajunge să funcționeze, Uniunea pentru Mediterana, mă uh, scuzați, va putea să funcționeze ca un instrument de susținere a inițiativelor care vor susține inițiativele din Mediterană și a solidarității din Mediterane. Să nu ne temem de rezultatele alegerilor democratice. Trebuie să ne evaluăm partenerii pe baza faptelor și ultima dată când am fost în Maroc și m-am întâlnit cu uh, conducerea Marocului, mi s-a spus, spus că sunt angajați față de drepturile fundamentale, față de întărirea parteneriatului cu Uniunea Europeană. Vreau să spun că primul ministru din Tunis dorește săptămâna viitoare să vină la Bruxelles pentru a putea coopera cu Uniunea Europeană. În încheiere vreau să spun că Parlamentul European are o mare responsabilitate de a însoți acest proces de transformare. Nu numai cooperând cu celelalte instituții ale Uniunii Europene și susținând propunerile făcute de Comisie pentru a aloca o atenție politică mai mare și finanț, resurse financiare asupra în această vecinătate, dar și prin cooperarea cu parlamentele partenerilor noștri, deplasându-se în regiune și recunoscând rolul uh, agenților cheie ai schimbării. Și sunt sigur că împreună cu dumneavoastră putem să susținem o tranziție reală, uh, durabilă și o democratizare reală. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, vreau să vă spun că azi dimineață domnul ambasador Taylor spunea că Statele Unite a făcut câteva greșeli. Aș vrea ca noi să vă, să vă spun că și noi, Uniunea Europeană, am făcut niște greșeli. Iar acum, domnul Pierre Vimo, secretarul general al Serviciului European de Acțiune Externă. Aveți cuvânt. Thank you. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi foarte mult timp și voi voi prezenta câteva observații despre scena politică actuală în diferitele țări care sunt uh, martorele acestor evenimente care sunt numite primăvara arabă. Vă prezint doar câteva observații, pentru că domnul comisar Fiul a spus deja foarte multe lucruri, deci mie nu-mi rămân foarte multe de spus. Doresc să vă spun, să vorbesc despre ce se întâmplă în acest moment în diferitele țări și aș dori să mă refer la liniile directoare pe care le aplicăm noi în uh, contactele pe care le avem cu liderii politici. Primul lucru pe care doresc să-l spun este următorul. Dacă dorim să înțelegem ce se întâmplă, trebuie să fim cât mai preciși, să înțelegem că situația din fiecare stată este foarte diferită față de situația din altă țară. Drept urmare, nu trebuie să uităm acest lucru niciodată. Și multe dintre aceste state nu au aceeași istorie politică, nu au aceleași tradiții politice și chiar uh, când uh, discutăm despre partide politice uh, musulmane, islamice, uh, nu trebuie să, um, să încurcăm lucrurile. Nahada din Tunisia este foarte diferită de frăția musulmană din Egipt. Au tradiții foarte diferite. Nu trebuie să uităm că la un moment dat liderii Nada au avut o controversă foarte mare cu frăția musulmană din Sudan cu domnul Tuhabi în urmă cu câțiva ani a fost vorba de o controversă majoră uh, despre ce înseamnă islamul uh, politic și care sunt relațiile acestuia cu, cu democrația, ce rol ar trebui să aibă Coranul, Cartea Sfântă în viața politică. Deci trebuie să înțelegem că nu începem o nouă eră au avut loc deja foarte lungi uh, discuții și uh, s-au manifestat foarte multe controverse. Dacă încercăm să sumarizăm situația în acest moment, m-aș referi la următoarele categorii. În primul rând, vedem că există unele state unde procesul electoral a avut loc și unde au fost uh, alese deja în urma acestor alegeri noi guverne. Mă refer aici la Tunis- Tunisia și Maroc care au început foarte bine acest proces. Apoi, există state unde au fost organizate alegeri, așa cum s-a întâmplat în Egipt, dar unde încă nu a fost organizat un nou guvern. Și după cum știți, ne aflăm tocmai într-o tranziție puțin dificilă uh, în uh, contextul căreia uh, armata, armata egipteană va trebui să găsească o modalitate de a renunța la putere, să transfere această putere a unui guvern civil. Știm foarte bine că se desfășoară în acest moment discuții și probabil aceste discuții vor dura uh, puțin timp Uh, în paralel desfășurându-se de, alt, de altfel și un proces constituțional. Pe de altă parte, există și state în care s-a schimbat regimul, dar până în acest moment nu au fost organizate alegeri. Uh, este cazul Yemenului și a Libiei. Și, uh, după cum vedem zilnic, situația în aceste state este puțin uh, Uh, instabilă, chiar dacă nu se mai manifestă aceeași instabilitate sau aceleași evenimente uh, cum se întâmplă în Siria sau într-o anumită măsură în Bahrain. Aceste ultimele două state încadrându-se într-o altă categorie, uh, categoria statelor care se confruntă cu o instabilitate foarte mare. Apoi, mai există și alte state, uh, în cazul cărora așteptăm în continuare să se petreacă schimbări, schimbări care au fost anunțate, dar procesul trebuie monitorizat în continuare. Este vorba de Iordania, de Algeria, unde uh, vor fi organizate alegeri și Ștefan ne-a adus aminte de faptul că um, aceste alegeri vor fi monitorizate de o misiune de observare electorală deci cam acesta ar fi peisajul în acest moment și cred din nou că în momentul în care discutăm despre Egipt sau despre Tunisia, uh, trebuie să ținem seama de acest context. Și permiteți-mi să adaug o ultimă observație. Toată lumea este cumva surprinsă de rolul jucat de Tunisia, de cum s-a desfășurat până în acest moment procesul politic, însă nu ar trebui să uităm că în Tunisia există o istorie foarte lungă. Poate unii au uh, uitat acest lucru. Uh, l-au uitat pe președintele Bourguiba dinaintea lui Ben Ali și în momentul în care uh, Ben Ali a devenit președinte, fostul președinte fusese, era considerat un uh, lider, era comparat cu Atatürk din uh, Turcia tocmai datorită societății seculare pe care o adusese, o introdusese în Tunisia. Și unul din motivele pentru care suntem martorii la procesul actual din uh, Tunisia, unul din motivele pentru care procesul politic are această formă, um, este tocmai acest lucru. A existat deja o, o lungă tradiție care asigura libertatea drepturilor femeilor, exista o, o dezbatere politică, o societate seculară deja. Există diferite um, aspecte negative în uh, Tunisia, în urma obținerea independenței, dar nu ar trebui să uităm tradiția dezbaterii publice care exista deja în Tunisia. Aceasta ar fi prima mea observație. A doua observație este următoarea. Desigur, intervenția noastră, acțiunile noastre în cele respective trebuie să țină seama de uh, realitățile diferite regăsite în fiecare din aceste țări. Cred că am mers uh, atât de departe cât am putut pentru a uh, organiza o reacție pas cu pas la evenimentele respective pe măsură ce s-au desfășurat. Am început în primul rând uh, oferindu-ne sprijinul uh, pentru procesul electoral și pentru procesul constituțional. Acest lucru s-a întâmplat, printre altele, în Tunisia. Am propus un sprijin similar și Egiptului și am uh, lucrat îndeaproape și cu societatea civilă din uh, Libia, cu cei din Benghazi, pe măsură ce s-au desfășurat evenimentele de acolo. A doua etapă a fost oferirea asistenței în um, construirea capacităților societății civile din uh, țările respective. Folosim diferitele instrumente pe care le avem la dispoziție, de exemplu instrumentul pentru stabilitate, dar pe, uh, pe măsură ce organizăm uh, acest sprijin european pentru democrație, sper cu ajutorul dumneavoastră, sperăm că vom putea uh, folosi a patra dimensiune a acestui program, acest nou instrument care va fi folosit. A treia etapă, în momentul în care ni s-a cerut, ne-am ocupat de uh, problemele cele mai urgente, uh, aspecte urgente în cazul cărora autoritățile intermediare ne-au cerut ajutorul. De exemplu, autorității din Libia au, s-au adresat nouă și ne-au cerut uh, foarte clar să-i ajutăm uh, în trei domenii, controlul uh, frontierelor și uh, reformele legate de uh, sectorul uh, comunicării și mass media. Conlucrăm, conlucrăm foarte îndeaproape cu autoritățile din aceste state pentru că un lucru pe care îl tot reîntâlnim peste tot este că autoritățile respective ne uh, atrag atenția întotdeauna asupra suveranității lor. Nu putem să ne gândim că, put, că am putea să ne impunem agenda noastră proprie. Și aș putea să vă dau un uh, exemplu despre o situație cu care ne confruntăm în acest moment. Guvernul actual din Libia se consideră a fi un guvern intermediar. După cum știți, Uh, vor fi organizate alegeri uh, înainte de vară. Așadar, se întreabă în ce măsură pot cere un sprijin și o analizare a situației, pentru că nu-și doresc să impună uh, succesorilor lor unele decizii sau unele concluzii definitive. Deci ne mișcăm pe un teren foarte delicat Trebuie să fim foarte atenți, să, să ne dăm seama cât de departe putem merge fără a influența autoritatea guvernelor alese în urma alegerilor. A patra eta- etapă, și desigur aceasta este cea mai importantă, se referă la toate propunerile și toate ideile amintite de comisarul Füle este vorba de acțiunile pe termen lung pe care le putem face, lucruri legate de, de comerț, de educație, de pregătire, de investiții și în, din acest punct de vedere, domnul comisar se referi la acest lucru și Bernardino Leon se referi la acest lucru. Avem ideea acestui task force, grup de uh, acțiune, de intervenție, care va fi organizat și pentru Iordania, de exemplu, Doamna Ashton va fi, se va implica în acest uh, grup. Știu că unii dintre dumneavoastră au fost prezenți în Tunisia și ideea este să aducem la un loc toți actorii uh, economici pentru a da un uh, stimulant cât mai rapid uh, economiei. Cred că nu trebuie să uităm că în momentul în care discutăm scena politică din aceste țări, în spatele scenei politici, aceste scene politici, principala îngrijorare se leagă de situația economică din țara respectivă. De aceea, în acest moment, mulți dintre noi actori politici aleși se confruntă cu uh, cele mai dificile uh, probleme. Gândiți-vă la Tunisia și la Egipt, unde turismul fusese până acum principala sursă de venit. Egiptul și Tunisia au pierdut între 30 și 40% din resursele turistice. Și din câte ne putem da seama, nu am putut uh, convinge turiștii până în acest moment să se întoarcă în uh, aceste țări. Așadar, în intermediul acestui grup de intervenție putem să încercăm să vedem împreună cu uh, investitorii uh, privați, cu băncile uh, publice și private, cum putem să oferim asistență în acest domeniu. Apoi, o a treia observație, după care mă voi opri, care sunt uh, liniile ori, orientative uh, conform cărora să, pute- să încercăm să uh, implementăm o atitudine generală în momentul în care avem uh, contacte cu diferiți actori politici. Cred că trebuie să înțelegem ce se întâmplă în aceste țări. Trebuie să înțelegem că avem în față o scenă politică total uh, diferită. Uneori uh, suntem tentați să apelăm la caricaturi uh, în legătură cu islam și cu relația islamului cu democrația, dar trebuie să înțelegem că contextul este mai larg. Suntem confruntați cu o nouă generație de cetățeni care intră în viața politică Uh, cu, un nou, uh, cu o nouă atitudine, cu o nouă mentalitate total diferită de cea a predecesorilor lor. Um, ei sunt copiii internetului, nu au niciun fel de moștenire și um, este vorba de persoane foarte inteligente care, uh, atât în Tunisia cât și în Egipt, se, se întreabă cum vor conlucra cu noile partide politice care vor apăra este vorba de resurse umane și uh, trebuie să înțelegem că în spatele uh, dezbaterii care se desfășoară, de exemplu, în cadrul frăției musulmane, de exemplu, uh, dacă se cere partidelor politice să respecte foarte îndeaproape principiile uh, Coranului sau uh, să își deschidă statutul unui partid politic și pentru alte persoane care um, au alte orientări. Deci, în cadrul acestei dezbateri se pune întrebarea generală dacă sunt capabili să atragă această nouă generație de tineri, dacă uh, acești tineri se vor implica în mișcarea politică respectivă sau nu. Este foarte logic acest lucru. Când discuți cu tineri din piața Tahrir, din Egipt, când discuți cu tineri din Tunisia, îți dai seama că acest lucru și-l doresc. Și aș dori să mă mai refer și la un alt lucru. Dincolo de această dezbatere și dincolo de noua democrație care se construiește în aceste țări, se pune și problema construirii unui stat modern. Un stat modern uh, care trebuie să fie capabil, așa cum s-a spus în urmă cu câteva minute, să fie capabil să gestioneze noua economie de care este nevoie. Este vorba până la urmă de probleme imense, construirea unei noi democrații, construirea unui nou stat modern, uh, existența unei abordări seculare și, după cum a spus domnul comisar, și cu asta voi încheia, noi, Uniunea Europeană, Trebuie să întreținem contacte cu uh, aceste persoane, să avem o atitudine deschisă, desigur trebuie să monitorizăm cu foarte mare atenție ceea ce se întâmplă, dar trebuie să înțelegem că ceea ce se întâmplă în aceste state este total nou față de ceea ce se întâmpla înainte. Îmi pare rău dacă am vorbit prea mult și vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Euh, on a 12 membres inscrits sur notre liste, dont je vous prierai d'essayer de vous tenir en même temps qu'on a octroyé ce matin, c'est-à-dire de... de... Vă rog să respectați cele două minute care v-au fost uh, acordate. În primul rând, domnul Gates are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh, pun următoarea întrebare. Cum ne putem asigura că ac- acțiunile noastre în cadrul uh, Serviciului European de Acțiune Externă sunt coordonate cu acțiunile fiecărui guvern național. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare excelentă. Doamna de, Geiz, de Geiser are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Atât uh, comisarul uh, Fiule cât uh, și domnul Vimo au reamintit cât de importantă este componenta economică în descifrarea revoluțiilor arabe. Ceea ce putem să facem astăzi este modalitatea cea mai bună de a ține la distanță pe cei mai radicali dintre islamiștii pe care îi cunoaștem pentru că sărăcia economică a permis radicalizarea acestor mișcări. Islamul, în general, uh, are o mare flexibilitate și capacitate de adaptare uh, uh, și mă gândesc la Palestina, în momentul în care și-au deschis listele electorale, faptul că anumite partide islamiste au, aștepta, au acceptat uh, creștini pe listele lor și asta numai pentru că doreau o coaliție de acest gen. De deci trebuie să fim foarte prudenți. O întrebare pentru domnul Fiule. Ați fost în Maroc în acest uh, cadru economic, ați adus uh, vești bune și unele mai puțin bune, desigur. Uh, și în, specia, în speță faptul că Parlamentul a refuzat uh, acordul în domeniul pescuitului. O să vă întreb destul de brutal cum a fost perceput acest refuz și care sunt urmările perceptibile și mai ales dacă ați putut să explicați, să deschideți discuția în ceea ce privește Sahara Occidentală, care se află la originea uh, refuzului acordului în domeniul pescuitului. Și o a doua întrebare a domnului Vimu. Nu s-a vorbit deloc despre Siria astăzi. Există noi sancțiuni economice, uh, dar uh, este o neclaritate totală în momentul de față. Planul arab a fost uh, refuzat. Qatarul spune că trebuie trimise trupe arabe Rusia, Moscova a semnat uh, cu uh, Siria uh, un acord pentru cumpărarea a 36 de avioane de luptă. Deci cum trebuie să înțelegem toate acestea? Pentru că în momentul de față nu vedem foarte clar. Mulțumesc, doamna de Kaiser. Doamna Velada din Grecia are cuvântul. Parapoli. Vă mulțumesc. După ce am ascultat uh, și discuția de dimineață, ne dăm seama că Uniunea Europeană are un rol important, cu atât mai important uh, după revoluțiile arabe. Indiferent despre cum numim instrumentele pe care le avem la dispoziție și fondurile pe care le avem la dispoziție, important este să înțelegem că aceast- aceste democrații pot exista doar dacă aceste schimbări implică și populația. Nu este vorba doar de sprijinul uh, european, discutăm mai degrabă de o investiție imensă pe care o face Europa și pe care trebuie să o facă Europa în uh, țările vecine din Sud. Trebuie să ținem cont în acest context de interesele noastre pe termen lung și uh, Rolul nostru este, trebuie înțeles atât în cadrul Parlamentului European, cât și în cadrul Parlamentelor Naționale. Aș dori să repet cele spuse, uh, cele spuse deja de dimineață în minte. Domnule comisar Fiul, este foarte important să fim prezenți, uh, să ne implicăm în aceste discuții. Parlamentul European are o responsabilitate mare pentru stabilitatea din regiunea uh, respectivă Tocmai de aceea este important să discutăm această temă în cadrul uh, Națiunilor uh, Unite, diplomația europeană trebuie să demonstreze că nu ne dorim o confruntare, ci ne dorim o conlucrare. Um, toate acțiunile tuturor statelor sunt uh, importante pentru menținerea păcii și democrației. Vă mulțumesc, doamna Gomez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să întreb următorul lucru pe domnul comisar uh, Füle. Uh, colega mea, Veronic de Cazer, v-a întrebat uh, despre situația din uh, Maroc, despre situația din Sahara de Vest. Astăzi, în Comisia noastră pentru afaceri externe, am adoptat un raport despre uh, un uh, statut avansat pentru Maroc un statut avansat care presupune responsabilități pentru ambele părți și aș dori să ne spuneți câteva lucruri despre Sahara de Vest în cadrul implicațiilor uh, situației în această uh, regiune pentru Maroc, pentru, pentru Algeria, dar și pentru celelalte vecini, pentru Tunisia, de exemplu. Despre alegerile din Algeria cum Puteți să ne spuneți dacă criteriile standard au fost acceptate? și dacă este vorba de criterii comparabile cu ceea ce s-a întâmplat în Tunisia. Acum o întrebare adresată domnului Vilmot. Desigur, în ceea ce privește uh, Libia, este foarte important să avem o singură voce uh, europeană și ca uh, agend, uh, agendele naționale să nu uh, fie în prim plan. Um, Mă, ne-ați spus despre uh, vizita președintelui Bashir în Libia și doresc să vă întreb dacă ați explicat uh, Libiei care sunt obligațiile internaționale a uh, țării respective în domeniul justiției. Un lucru foarte important, deoarece Saif al-Islam este, trebuie adus în fața Tribunalului Internațional de Justiție. Ați spus despre Bahrain că este încă instabil și, după părerea mea, abordarea pe care am avut-o față de Bahrain a fost uh, contradictorie, una confuză și uh, nu este clar că Al-Salam va părăsi în cele din urmă acest stat. Mulțumesc, doamnă Gomez, domnul Dartmoor din Irlanda. Uh, I would, uh, uh want to congratulate... Vreau să îi felicit pe uh, vorbitori, cei care au, discut, au luat cuvântul dimineața și în această după-amiază. Mulți uh, văd primăvara arabă ca pe o amenințare. Aș vrea să o văd ca pe o provocare, mai ales în momentul de față, atunci când Uniunea Europeană are alte uh, preocupări Uh, este un test în legătură cu ceea ce poate să facă Uniunea Europeană într-un mod semnificativ, fără o intruziune mare, dar cu o putere de convingere foarte mare și folosind tehnicile rafinate ale diplomației pentru a prezenta Uniunea prin obiectivul uh, politicii de vecinătate și într-o manieră care să nu fie amenințătoare este uh, cea mai mare moștenire, cea mai bună moștenire pe care putem să o transmitem. Democrația unuia poate uh, să fie uh, o povară pentru o altă persoană în funcție de țara de unde vii. Întotdeauna vor fi nemulțumiți după aceea. Vor fi întotdeauna persoane care uh, vor uh, crea surse de nemulțumire. Trebuie să ținem cont de acest lucru tot timpul și să încercăm să asigurăm că tot ceea ce putem face ca Uniune trebuie să o facem uniți. Este extrem de important ca Uniunea să uh, acționeze unită să fie percepută ca atare și să facă acest lucru în continuare, să uh, prezinte o imagine pozitivă. Mulțumesc, uh, domnule Dancă, domnul Langsov. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pot doar să fiu de acord cu colegul meu din Irlanda. Eu aș avea două întrebări, una adresată domnului Vimon, cealaltă domnului Finland. Întrebarea adresată domnului Vimo este următoarea. Dumneavoastră ați fost ambasador în Washington înainte de a deveni secretar general al, al Serviciului European de Acțiune Externă, ambasador al Franței. Călătoriile, în ceea ce privește călătoriile dumneavoastră din Africa de Nord, percepeți uh, poate uh, o viziune diferită față de Europa și nu mă refer acum la o viziune asupra Uniunii Europene. Până la urmă, președintele Sarkozy a fost uh, cel care a sprijinit foarte puternic uh, schimbarea de regim din Libia împreună cu prim-ministru Camerun și americanii au avut în mod intenționat un rol mai retras. Și considerați că Europa ar avea un nou rol din punct de vedere strategic în zona Mediteranei, așa cum s-a întâmplat în uh, Balcani. Și acum o întrebare a domnului Fiule și voi vorbi acum în engleză pentru că aș dori să vă citez. A spus ceva la sfârșitul prezentării. V-ați spus, ați spus că sperați că Uniunea pentru Mediterană poate să înceapă să lucreze cât mai repede, identificând proiecte și așa mai departe și așa mai departe. Deci, ce putem face pentru a închide acest magazin? Este un magazin care nu funcționează foarte bine, consumă foarte mulți bani, dumneavoastră lucrați foarte bine, domnul Vimon lucrează foarte bine, deci nu înțeleg ce mai poate face Uniunea Europeană. Dacă nu a început deja să funcționeze și încă trebuie să identifice proiecte, ce rost mai are? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lansdorf. Domnul Neofitu, din Cipru. Vă mulțumesc. Domnul comisar Füle a spus că în acest moment Uniunea Europeană nu mai uh, sprijină și nu va mai sprijini un regim nedemocratic și că, din acest moment, drepturile omului trebuie să fie respectate. Desigur, trebuie să apelăm la o autocritică, pentru că în ultimele decenii am colaborat cu regimuri nedemocratice. Însă, pentru ca această autocritică să fie într-adevăr una uh, valoroasă, noile noastre acțiuni trebuie să fie diferite. Trebuie să Uh, trecem dincolo de această autocritică și să găsim o nouă uh, politică. Trebuie să discutăm despre acest uh, lucru. Așadar, același lucru este valabil pentru relațiile cu Bahrain, pentru Kuwait și așa mai departe. S-a amintit ceea ce s-a întâmplat în 1989, căderea cortinei de fier, de prăbușirea zidului Berlinului, s-a tot făcut această comparație, dar trebuie să spunem foarte clar că o democrație nu poate fi asigurată doar prin alegeri. Desigur, uh, alegerile libere sunt un drept al acestor state, dar acum ne confruntăm cu pericolul ca principiile democratice vor conduce la aducerea la putere a unor uh, puteri și forțe islamiste. Am văzut ce s-a întâmplat cu îndepărtarea șahului în Iran și ce s-a întâmplat acum. Mulțumesc. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Prieți, prietenii noștri din Parlamentele Naționale au accentuat necesitatea de a coopera la nivel de instituții europene și uh, la nivelul guvernelor naționale. Însă aș dori să extind această cooperare pentru că sarcinile aflate în fața Revoluției uh, Arabe uh, sunt atât de mari încât nicio țară nu poate să reușească de una singură. Întrebarea mea concretă se referă la o țară care are o influență tot uh, mai mare în regiune, Turcia. Am încercat și încercăm să introducem uh, Turcia în uh, Uniunea Europeană, ea este în faza procesului de extindere. Întrebarea mea este cum cooperăm, dacă cooperăm cu Turcia. Pentru majoritatea statelor musulmane, Turcia este un model. Ea combină drepturile uh, omului, drepturile civile, uh, o democrație statul de drept și dezvoltarea economică. Acestea sunt obiectivele Revoluției Arabe. Mai multe drepturi ale omului, mai multă democrație, o guvernare mai eficientă, dar și îmbunătățirea situației economice și a nivelului de trai. Domnul Vimo a menționat Egiptul și Tunisia pierderea veniturilor din turism erau 50 de miliarde înainte de Revoluție, acum suma a scăzut la 10 miliarde. Deci, dacă lucrurile merg în acest ritm, uh, Egiptul va da faliment până în vară. Deci, în esență, ce vom face pentru a ajuta aceste țări să-și construiască o administrație economică uh, mai puternică, să uh, sporim relațiile comerciale și investițiile noastre? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Rocek domnul Cofot din Danemarca. Mulțumesc. Mulțumesc pentru o prezentare introductivă excelentă. Sunt de acord că trebuie să acordăm mai multă susținere societății civile și în politica de vecinătate poate am vorbit prea mult și nu am acționat în de ajuns, atât la nivelul Uniunii cât și la nivelul fiecărui stat membru Trebuie să privim pe termen lung și să susținem uh, societatea civilă pentru a-și dezvolta cultura și pentru a își dezvolta forțele democratice. Însă trebuie să analizăm atent și dezvoltarea economică. Uniunea Europeană trebuie să ia lucrurile foarte seri în serios în această privință. Problema este că dacă nu au loc uh, reforme uh, economice, uh, în Egipt, unde uh, militarii sunt uh, la putere și nu sunt activități uh, pe plan turistic, atunci toate idealurile democratice se vor fi pierdut, pentru că această situație va submina posibilitățile de dezvoltare. Deci abordarea pe care o avem față de vecinii noștri este cea potrivită, însă trebuie să faci ceva ca să primești ceva, însă sunteți siguri că se vor realiza suficiente reforme economice și mă refer în special la Egipt, putem să introducem reforme care să încurajeze activitățile economice în țară. Nu putem pur și simplu să deschidem piețele, trebuie să susținem uh, schimbările care au loc astfel încât aceste schimbări să fie în beneficiul populației Egiptului nu putem să o facem singuri, e nevoie și de Statele Unite și de alții. Însă credeți că acest lucru poate fi făcut și pe termen mediu? Doamna, domnul Lofer. Să. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule secretar general. Desigur, ne-ați uh, prezint o listă impresionantă cu multe sarcini pe care trebuie să le îndeplinim și uh, cu instrumentele pe care le avem la dispoziție. Din păcate, Uniunea Europeană nu se află în, uh, nu este în starea cea mai bună. Dacă este să vedem ce avem de făcut la noi acasă, ce se întâmplă la noi acasă, nu suntem neapărat un model pentru noile forme de stat care acum iau formă, uh, naștere pentru noile democrații din lumea arabă. Dacă este să ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, acolo are loc campania electorală, dacă este să vedem care este lista candidaților uh, republicani, da, este foarte interesant de urmărit, dar nu prea regăsim argumente serioase. Acum, de ce au nevoie în primul rând cetățenii din Egipt și din Tunisia? În primul rând au nevoie de pâine. Au nevoie de pâine pe termen scurt, au nevoie de locuri de muncă, au nevoie de muncă și au nevoie de perspectivă clară pentru viitor. Apoi, uh, Libertatea este foarte importantă. Dacă este să discutăm despre alegerile din uh, Egipt, inițiatorii uh, acestui proces din, uh, din Egipt nu sunt Uh, nu își doresc să se reîntoarcă la uh, structuri uh, medievale, la structuri uh, radicale. Și aș dori să știu ce programe are la dispoziția Uniunea Europeană pentru a discuta, pentru a, conlucra, pentru a lucra direct cu tinerii, pentru a ajuta la construirea instituțiilor de stat uh, în mod uh, efectiv. Ați amintit acest lucru, nu ar trebui să facem acest lucru într-un mod paternalist, într-un mod vechi colonialist, ci ca parteneri. Oricum vă mulțumesc pentru prezentare. Eh, mulțumesc, doamna Flodră. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să abordăm problemele dezvoltării economice sociale, desigur. Însă văd întinzându-se o capcană în care am putea să cădem cu toții. Și ceea ce este des un paradox, dacă luăm chestiunea Tunisiei, multă vreme am oculit problema drepturilor omului, spunând în permanență că Tunisia este un miracol economic. Aș vrea ca acum să nu găsim un alt temei de a pune pe planul 2 uh, chestiunea mizei pe care au drepturile omului și asta în numele șomajului, disperării economice și sociale. Aceste revoluții ne-au arătat că drepturile sunt indivizibile. Am, am învățat uh, uh, asta la școală și sunt universale. Totuși, trebuie să încercăm să păstrăm permanent în minte această chestiune, pentru că ar fi de necrezut ca miracolul economic uh, tunisian să se transforme într-un marasm economic tunisian și să dezvină încă o dată un motiv de a pune pe un plan secund această problemă. Am uh, discutat acest lucru aprofundat uh, cu uh, comisia, cu delegația în Tunisia este, nu este ușor de pus în aplicare și nu văd cum putem să organizăm mai bine lucrurile astfel încât să preluăm această provocare. Și o să dau un exemplu. În Tunisia avem astăzi constituirea adunării Uh, constituante care uh, are nevoie de o restructurare a societății civile cu un guvern care va institui o nouă legislație în domeniul reformei, justiției, apărării, uh, poliției sau presei ar fi util să susținem strategia globală, și anume activitatea legislativă, conținutul acesteia, mecanismele de aplicare în societatea civilă, susținerea societății civile și elementele constituționale. Și în cele din urmă, acțiunea noastră a Uniunii Europene va avea sens, va avea un impact covârșitor dacă ne gândim la toate acestea. Astăzi, Uh, la, în Tunisia au fost uh, cheltuite mișloace considerabile pentru democrație, drepturile omului, stabilitate și fiecare agenție are propriile instrumente, proiecte și resurse. Cred că este să formăm echipe pentru a defini trei sau patru direcții strategice de acțiune și în jurul acestora vor fi coagulate uh, proiectele, pentru ca totul să aibă un sens. Nu e vorba de o rigurozitate mai mare atunci când uh, avem de-a face cu o dictatură, uh, însă trebuie să punem pe primul plan această problemă a drepturilor omului. Și voi încheia spunând Sunt chestiuni de ordin uh, tehnic și este hotărător ca pe teren, la fața locului, să existe echipe care să poată să funcționeze și care, desigur, să aibă și mai mulți uh, bani, pentru că sunt total depășiți uh, în Tunisia. Deci trebuie să aibă proiectele și instrumentele lor. Și cred că Serviciul de Acțiune externă și serviciile Comisiei trebuie să uh, găsească o coordonare pe o linie strategică astfel încât uh, acțiunea să fie hotărătoare. Mulțumesc, uh, doamna Flotră. Vă rog să respectați timpul de intervenție pentru că, din păcate, domnul Vimo trebuie să plece la ora 16.30, deci trebuie să încheiem la 16.20 înainte ca domnia sa să plece din sală și încă mai sunt uh, vorbitori care doresc uh, să intervină. Domnul Dalemania din uh, Parlamentul Belgian. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitația de a participa. Mulțumesc pentru expunerile făcute. Am trei scurte remarci de făcut. În primul rând, Preocuparea majoră astăzi în Europa este ca primăvara de libertate să nu se transforme într-o iarnă liberticidă. Da, vedem acest lucru chiar și în țări de unde ne vin uh, informații uh, bune, îmbucurătoare. Ați uh, vorbit, dar am văzut ce se întâmplă și în Tunisia, unde au fost preluate anumite acțiuni de de salafiste. Uh, este nevoie de o cooperare economică, dar trebuie să existe și un dialog uh, politic uh, puternic. Nu putem să dăm o mână de ajutor democrației și apoi să închidem ochii atunci când asistăm la derapaje în ceea ce privește libertățile. Valorile europene sunt mai presus de uh, toate în dialogul pe care îl purtăm pe marginea agendei politice. A doua remarcă. Uh, când e vorba de proiecte economice sau ale societății uh, civile, principalul este să creăm legături, să facem lucruri împreună. Pe plan economic avem mize comune în ceea ce vește energia, mediu, agricultura. Cred că este indispensabil, de exemplu, să desfășurăm împreună uh, mari proiecte energetice în bazinul mediteranean. Uh, de asemenea, trebuie să punem la oaltă societățile civile indiferent de asociații, de uh, categoria din care fac parte, sportive, sociale și așa mai departe, trebuie să existe legături între ele. Asta am făcut în Europa Centrală, lucrurile au funcționat bine, oamenii trebuie să circule între Europa și țările arabe pentru desfășurarea unor uh, proiecte comune. O să spun și câteva cuvinte despre femei care sunt în pericol în uh, unele țări. Multe dintre ele au fost pe baricade și nu cred ca uh, componenta religioasă să le trimită înapoi în bucătărie. Uh, din când în când urmăresc uh, emisiunile Uniunii Europene și ale Comisiei Europene, însă nu întotdeauna se face învățământ politic și Aș uh, ia exemplul a ceea ce s-a întâmplat în Congo. Totul a fost uh, excelent, uh, dar nu s-au tras concluzii politice. Mulțumesc. Sunt nevoit să limitez timpul de intervenție la 1 și 1 minut și jumătate, pentru că, alminter, nu vom avea timp să ascultăm răspunsurile domnului Vimo. Mulțumesc. Mă deranjează că vorbim numai despre amenințări. Cred că este un semn că trebuie să ne implicăm mai mult, uh, ceea ce e greu, să fim mai buni, mai eficienți. Iar apropo de ultimul comentariu, valoarea europeană. Pentru mine vorbim aici de valori universale din Declarația Națiunilor Unite și sper că dacă spunem că vă aducem valorile europene, atunci o să spună mulțumesc, dar am închis ușa imediat. Trebuie să vorbim de valori universale dacă vrem să avem o șansă și să le apărăm cu cât mai multă credibilitate. Și vreau să fac un comentariu scurt apropo de noile instrumente create. Sunt foarte bune, dar nu am văzut deocamdată ce s-a întâmplat cu banii anteriori nu avem uh, niciun fel de indicii despre planurile de acțiune și nu văd niciun fel de schimbare în Algeria sau în alte țări. Trebuie să avem o atitudine critică, iar în ce privește Egiptul, trebuie să fim foarte critici, pentru că probabil o să trebuiască să-i criticăm pe salafiști. Dacă nu spunem acum ceva, mai târziu nu vom fi credibili când îi vom critica. Deci trebuie să facem acest lucru acum. Am văzut uh, notițe de presă în care se spunea că e momentul revoluției în Egipt, că lucrurile sunt bune, că să nu vă îngrijoreze ce face armata. Mă și m-a șocat uh, și nu pot să cred că ăsta ar fi mesajul Uniunii Europene. Trebuie să avem o atitudine mai critică. Și uh, domnul Vimon vorbea despre un instrument uh, pentru, uh, Europie, uh, pentru democrația uh, europeană. Domnul președinte Buzăc, domnule președinte, bun venit în Parlamentul European atât vorbitorilor încă o dată cât și parlamentelor naționale. Știu că trebuie să construim stabilitate pe baze solide, pe baza solidă a democrației, pe o prosperitate crescândă și pe solidaritate. Am două întrebări scurte. Solidaritatea Uh, tabăra de refugiați uh, Șușa. Noi, Uniunea Europeană, suntem oare gata? E și e bine că sunt și reprezentanții Parlamentelor Naționale aici, pentru că este și răspunderea statelor membre. Deci suntem gata să ajutăm Tunisia cu 300, care are 363.600 de refugiați. Ar fi un semnal de solidaritate pentru tot nordul Africii, nu numai pentru Tunisia. Am avut multe discuții cu premierul Tunisiei acum două luni și jumătate. Am vizitat această tabără. Și ultima întrebare despre democrație. Construirea democrației nu e un lucru ușor, s-a văzut și în Europa Centrală și de Est. Procedurile și instituțiile din Europa reprezintă în continuare o provocare pentru vecinii noștri reprezentanții parlamentelor naționale împreună cu Comisia Europeană ar trebui să organizeze vizite de studiu pentru partenerii noștri din parlamente și din instituțiile de guvernare din, uh, din Africa de Nord. Avem nevoie de un plan. Mulțumesc, doamna Romero, aveți acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am depus trei întrebări. În primul rând, Aș vrea să-l întreb pe domnul uh, comisar și pe domnul Vimon ce poate face comisia ca să ajute opoziția democratică, crearea opoziției democrate în Siria și cum uh, se poate pune frână uh, această escalade a violenței cum putem contribui deci la crearea opoziției și a Consiliului Național în Siria. În al doilea rând, cum putem să întărim, apropo de ce spunea doamna Flătră, cum putem întări cooperarea cu Tunisia și să urmărim îndeaproape ce se întâmplă acolo, să întărim echipele, pentru că modelul acesta, triumful acestui model este cel care poate uh, abate islamismul care se poate transforma în dictatură religioasă. Deci trebuie să întărim echipele din Tunisia, ce poate face Comisia, ce poate face Parlamentul pentru a întări această prezență în Tunisia. Și a treia întrebare, Uniunea Europeană, s-a, Comisia, s-au gândit oare la o strategie pentru țările din Sud, care acum sunt forțate să se confrunte cu situații dificile, dificile înainte de liberalizarea comerțului care va avea loc pentru ca aceste țări să poată să meargă înainte? Uniunea Europeană a gândit o strategie pentru Italia, Grecia, Spania, toate țările acestea care din punct de vedere al agriculturii, industriei, uh, vor suferi impactul uh, acestor relații. Mulțumesc, doamna Romero. Doamna Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările mele se adresează domnului comisar File, este doamna Tu. Ați vorbit de burtele Erasmus Mundi, dar trebuie să atragem atenția statelor membre. Este vorba de vize. Dacă ești într-un program și n-ai viză ca să-ți realizezi acest program, uh, Eh, este un element contraproductiv și ne decredibilizează. Algeria acum. Algeria este o țară foarte importantă, este un actor esențial în această regiune. Am, eh, a fost eh, în Algeria la sfârșitul lui octombrie 2009 și nu înțeleg cum puteți spuneți că sunteți mândri de ce le au făcut autoritățile din Algeria. Uh, când s-a făcut schimbarea democratică în uh, Tunisia, președintele Bouteflika a dorit să facă o schimbare, să facă ceva. A adus câteva legi pentru a schimba Constituția. Legile acestea au fost prezentate adunării naționale, dar problema era că această adunare națională este aceeași ca cea dinainte. Nu au avut loc schimbări. Deci o să schimbe legile cei care există deja. Au fost votate uh, trei legi, legea uh, privind asocierea, legea privind partidele politice și legea presei. Aceste legi sunt legi esențiale pentru societatea civilă, dar ele ucid libertatea. M-am uh, întâlnit, uh, dincolo de delegația oficială, cu foarte multe persoane din societatea civilă. Uh, și nu sunt deloc convinși că există voința de schimbare. Uh, sigur, se aude un discurs al guvernului, al deputaților, care sunt aceiași deputați ca cei dinainte și ne spun că doresc reforma. Deci cum puteți fi uh, mândru? Mă întreb și mă, mă îngrijorează, spuneați că o să vă duceți în februarie în Algeria, chiar vă rog să vă întâlniți cu societatea civilă și să-i ascultați. Ce garanții aveți că se va produși, să vor avea loc alegeri reale, democratice în contextul acesta. Anul 2012 este un an important pentru Algeria. Este anul când se sărbătoresc 50 de ani de la independență și s-a scris o carte despre independența confiscată. Este fostul prim președinte al Algeriei și își pune întrebarea uh, dacă a fost confiscată independența lor. Mulțumesc, uh, doamna Atu. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea Parlamentului European, ca și um, cei mai mulți de aici doresc uh, să se gândească la cererile universale ale statelor arabe și s-au menținut relații cu Ben Ali, cu Mubarak, deci cu conducătorii autocrați. Așa încât Parlamentul acesta, ca toată Uniunea Europeană, a fost absentă din aceste revoluții. Revoluția, revoluționarii cereau drepturi universale și nu a apărut deloc fenomenul religios sectar este foarte adevărat că Revoluția din stradă nu avea acest fenomen religios, dar putem să spunem că toate revoluțiile din toate țările acestea uh, se conchid în islamism și salafism. A câștigat uh, islamismul, dar mobilizarea continuă și pe mine mă preocupă ideea că Uniunea Europeană uh, se face că nu vede ce se întâmplă în Arabia Saudită. Pentru noi, sau în Bahrain, nu, pentru noi nu există, nu? Și avem relații excelente din toate punctele de vedere, militare, politice, și se dă de exemplu Marocul care tocmai a avut alegeri generale, 25% de 25% participare iar o parte din teritoriul din Sahara Occidentală este ocupat ilegal de Maroc și se dă ca exemplu, exemplu pozitiv, firește. Și întrebarea mea este, oare ne-am învățat lecția? Mulțumesc, domnule Meier, domnul Croceta. Prima întrebare că se referă la Qatar. Acolo au avut loc evoluții foarte importante. Au avut loc uh, atacuri militare în Siria și așa mai departe uh, care încalcă sistematic drepturile omului prin intermediul partenerilor lor, Audia, Sarab, uh, Arabia Saudită și așa mai departe. Și firește se susțin și revoluțiile arabe pentru că se poate vedea că în felul acesta pot fi finanțate mișcările islamiste. Qatarul este susținut de Statele Unite pentru că susține valorile occidentale, dar uh, există discuții cu jihadul islamic din Maroc și, în general, Uniunea Europeană ar trebui să aibă o atitudine de autocritică, deoarece știm că lumea se uită către modelul european, vorbim despre drepturi, dar în momentul în care vorbim despre drepturi nu e vorba numai de democrație, dar există și dreptul popoarelor, dreptul omului de a mânca. În momentul în care vorbim de intervenție economică concretă care să poată să susțină aceste țări, uh, și în țări unde există un islam moderat, Eh, răspunsul este de disperare. Mulțumesc. Ultimul intervent, doamna Berge. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, franțuzoaică și hai să ne gândim că am fi făcut bilanțul uh, Revoluției franceze la un an am fi făcut bilanțul căderii zidului Berlinului după căderea zidului Berlin. De deci cred că este uh, ridicol să nu punem boi înaintea carului. Sunt foarte multe locuri de făcut, lucruri de făcut în aceste țări. Deci trebuie să încercăm să vedem lucrurile așa cum se petrec uh, și să îi lăsăm pe acești bărbați aceste femei care s-au bătut pentru libertate să-și facă treaba și să-i ajutăm cât putem mai multe. Nu mi se pare bine să dăm lecții, nu mi se pare bine că amestecăm ca și când toate țările astea ar semăna și ar avea aceeași istorie. Fiecare țară are propria istorie. Și, de asemenea, aș vrea să nu ne mai înfricoșăm unii pe alții, islamiștii, ca și când peste tot toți musulmanii ar semăna, ca și când toți catolicii și protestanții ar uh, semăna, ca și când ar exista uh, peste tot uh, fundamentaliști valorile noastre universale, adică libertatea de a-și alege religia, libertatea de a crede și de a nu crede, libertatea de a nu-i judeca pe oameni uh, în funcție de apartenența religioasă, deci aceste libertăți să funcționeze. Trebuie să fim însă vigilenți, dar cred că cea mai bună, cel mai bun mijloc de a ajuta aceste țări să-și construiască democrația este să nu fim mai exigenți în ce privește democrația și drepturile omului decât am fost în trecut. Asta nu înseamnă că să nu trebuie să analizăm ce se întâmplă, dar să nu dăm impresia că cerem mai mult. Și cred că avem și noi răspunderea noastră în ceea ce privește asistența economică și o să vă pun o întrebare concretă, domnule, domnule comisar. Uh, anul trecut au fost anunțate sume fabuloase pentru uh, aceste țări. După părerea mea, uh, Uh, primele ajutoare au sosit în Tunisia doar în decembrie. Deci ar trebui să știm foarte exact ce ajutoare au fost trimise de Uniunea Europeană sub diverse forme. Ajutoare care au fost deja plătite în aceste țări. Mulțumesc, doamna Vergia. Dau acum cuvântul domnului Vimu. <clears throat> Cred că domnul comisar are ceva mai mult timp la dispoziție, așa încât, dacă este posibil, aș prefera să vorbească întâi domnul Vimu, ca să poată să se retragă, iar apoi domnul Fiule va avea cuvântul. Cu multă plăcere, domnule președinte, și o să-i las toate întrebările grele domnului comisar. Și o să pot să plec foarte repede. Am să încerc să răspund uh, la întrebările care mi-au fost adresate direct. Am fost întrebat cum încercăm să coordonăm acțiunile cu cele ale statelor membre. Cred că este o întrebare foarte bună și cred de asemenea că este un aspect foarte important, deoarece de mai multe ori mulți dintre dumneavoastră s-au întrebat dacă avem mijloacele, dacă nu trebuie să ne întărim echipele. Trebuie să știm că în multe din aceste țări, multe state membre au și ele acțiuni proprii, uh, au proiecte, așa că trebuie realmente să ne coordonăm. Este chiar important. Încercăm uh, să facem acest lucru, avem contacte cu statele membre aflate la fața locului, colaborăm cu ele foarte strâns așa cum se face și la nivelul Serviciului European de, pentru Acțiune Externă cu uh, Comisia. Și cred că e o altă întrebare care mi-a fost pusă de doamna Flătră și anume, este foarte important să ne fixăm un cadru. Un cadru care să fie atât strategic, apropo de ce dorim să facem după un anumit număr de ani și apoi să avem un plan de acțiune pentru a aplica acest cadru general prin acțiuni concrete. Trebuie să uh, vedem de asemenea ce pot face statele membre și poate că nu e nevoie să ne ducem chiar acolo ca să vedem unde putem fi mai activi și mai prezenți. În ceea ce privește acest grup de inițiativă, Task Force, care a fost anunțată de uh, înaltul reprezentant și de domnul comisar File, serviciile Comisiei, statele membre, investitorii privați, bancile publice și private, instituțiile internaționale, uh, Asta este ideea, este ideea ca toți acești participanți să fie aduși împreună și astfel să putem îmbunătăți lucrurile. Deci cred că este important și că trebuie să acționăm în acest sens continuu. Mi-ați spus, doamnă Kaiser, o întrebare privind Siria. În realitate, trebuie să înțelegem că hotărârile care au fost luate de Liga Arabă duminică seara sunt foarte importante. După cum știți, Comitetul Ministerial s-a reunit și credeam că nu vor discuta decât despre prelungirea sau neprelungirea misiunii de prelungire. Au hotărât să facă acest lucru în ciuda diferendelor dintre lor, pentru că Arabia Saudită și țările Golfului, Golfului vor să se retragă. Secretarul general, domnul Al Arabia, a spus că a fost o problemă pentru că ar trebui să fie înlocuiți reprezentanții acestor țări și o să o facă. Dar mai este un aspect care ne-a surprins pe toți pentru că este o hotărâre curajoasă că, în realitate, Liga Arabă, dincolo de planul politic pe care îl pusese la punct împreună cu guvernul sirian, a, deci Liga Arabă a prezentat niște elemente suplimentare care merg destul de departe adică opțiunea Yemen. Trebuie să nu comparăm uh, lucrurile, dar dacă citiți printre rânduri și nu neapărat printre rânduri pentru că se spune clar, domnul Assad trebuie să uh, încredințeze următoarele negocieri unui vicepreședinte că trebuie să uh, ajungă în două luni și jumătate la un guvern de, națiune, de unitate națională Uh, Liga Arabă trebuie să creeze un post de trimis special care să participe la aceste negocieri și, ceea ce e mai important, toate acestea să fie transmise Consiliului de Securitate al ONU ca să fie aprobate și uh, acceptate de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. După cum ați văzut imediat reacția autorităților siriene care au spus nu, fără probleme, dar Liga Arabă nu se oprește acolo. Rusia a avut și ea o reacție care nu e neinteresantă. Știți că de trei săptămâni în Consiliul de Securitate încercăm să, încearcă să se pună de acord asupra unei rezoluții. Trebuie să urmărim, deci, eh, evoluția lucrurilor și e interesant. În această privință, înalta reprezentantă, doamna Ashton, a avut contacte cu secretarul general al Ligii Arabe și cu secretarul general al ONU, încearcă să coopereze pentru a vedea exact cum pot fi susținuți în eforturile politice de mediere, pentru că despre asta e vorba. Ieri statele membre la Consiliul pentru Afaceri Externe au spus că trebuie susținute eforturile Ligii Arabe există oarecare unitate pentru a face pași înainte. Să nu ne facem însă iluzii. Situația este dificilă până acum. Am văzut că autoritățile siriene nu vor să facă niciun pas înapoi. Elementul important este că acum vreo câteva săptămâni consideram că nu există nicio speranță, nu există niciun pas înapoi, dar vedem că în diverse locuri, Liga Arabă, Consiliul de Securitate, declarațiile Chinei, ale Rusiei, ale Braziliei, uh, încearcă încet, încet să-și manifeste oarecare rezervă față de regimul existent și că poate că vor fi și mișcări. Și vreau să mai adaug ceva. Suntem în contact cu opoziția siriană, mi s-a pus această întrebare și încercăm să încurajăm să încerce să coopereze și să meargă în aceeași direcție, ca să susțină eforturile Ligii Arabe Adevăratul risc față de Siria este că să nu se deterioreze situația, să nu se ajungă la un război civil și vrem cu toții să evităm așa ceva. Cred că dacă, ar fi, dacă situația ar fi așa, ar fi în detrimentul tuturor, uh, inclusiv în detrimentul populației civile. Doamna Gomez m-a spus o întrebare legată de vizita președintelui Bashir în Libia. Da, uh, le-am anunțat deja autoritățile interimare libiene că nu era bine, că era chiar împotriva Convenției Internaționale. Am spus deja acest lucru pentru că vrem să facem un demers mai oficial. Dar pentru asta trebuie ca toate statele membre să fie de acord și mai e nevoie de ceva activități. Dar în așteptarea acestui demers oficial am indicat deja că nu trebuie să pierdem timpul. ne a spus o întrebare despre Yemen și Bahrain. Yemenul și revin la cele pe care le spuneam despre Siria. Există, se, se fac negocieri diplomatice excepționale, a fost greu, a fost penibil, dar am adus împreună statele Golfului, Statele Unite, statele europene, trimisul special al secretarului general al ONU, în ciuda tuturor dificultăților. Și s-au făcut pași pentru ca președintele din această țară să accepte ceva. Deci a fost un tur de forță. Știu că nu e perfect. Multă lume, inclusiv populația din Yemen, nu uh, iubește clauzele privind impunitatea. Nimeni nu iubește asemenea clauze, nimănui nu-i plac, dar dacă vrei să scapi de un președinte, atunci uneori trebuie să găsești aici și colo, să faci aici și colo niște concesii. Sigur, lucrurile nu s-au rezolvat, dar o să vedem. În Bahrain situația e complicată. Autoritățile din Bahrain au încercat, prin intermediul unor discuții grele, foarte dificile, să găsească și aici posibilități de deschidere. S-a făcut un uh, raport recent despre evenimente și represaliile din Bahrain Situația este extrem de complexă, recunosc că acest lucru este foarte instabilă și trebuie să continuăm să acționăm și să intervenim, să menținem contactele cu uh, statele vecine, Arabia Saudită, evident, și celelalte state din Golf. Și este foarte important să facem pași în acest sens. Mi s-a pus o întrebare privind Egiptul și Turcia mai ales pentru a sublinia faptul că riscul Egiptului era eșecul. Așa este, dar nu e un secret pentru nimeni. Când vorbim de asistență macroeconomică, este problema femeiului. Știți că femeiul a propus și a propus ajutorul acum câteva luni, l-a propus Comitetului Militar pentru motive pe care nu le-am înțeles foarte bine, dar poate că le-am înțeles și sunt greu de spus, comitetul a refuzat. Iar acum uh, revin și doresc să înceapă negocierile și sperăm că de data asta să se ajungă la ceva. Dar este clar că e vorba de sume considerabile. E vorba de 3 miliarde și jumătate de dolari și nu este ceva ce poate să facă Uniunea Europeană singură. Treaba noastră, și sunt sigură, sigur că domnul comisar File poate să vă spună mai multe decât pot eu, rolul nostru este în ce privește o asistență macrofinanciară privind reformele din diverse sectoare și privind maniera de a pregăti terenul pentru investițiile private. Deci aici există o repartizare a rolurilor. Turcia, ați spus și această întrebare. Turcia, bogăția Turciei este fundamentală în această zonă, este complexă, poziția Turciei este complexă, este ambivalentă. Foarte mulți conducători din această zonă, spunând public că se bucură că uh, au legături și cooperare cu Turcia, uh, de foarte multe ori uh, fac aprecieri mai complexe și mai nuanțate. Pentru noi este evident că trebuie să cooperăm cu Turcia. După cum știți, doamna Ashton l-a invitat pe ministrul afacerilor străine Davidoglu la uh, Consiliul de ieri al afacerilor externe să discute despre problemele din zonă Domnul ministru turc uh, a preferat să-și amâne vizita cu o lună, această uh, întrevedere cu doamna Ashton, pe care, deci întrevederea va avea loc uh, săptămâna, luna viitoare și se vor spune foarte multe lucruri în timpul acestei întrevederi. Mai am, cred, una sau două chestiuni pe care aș dori să le accentuez. Uh, misiunea de observare electorală din Congo. E adevărat, uh, și-a prezentat rezultatele, cred că au fost prezentate cu multă corectitudine, onestitate și transparență. Și am văzut că regimul uh, n-a uh, răspuns în niciun fel. Există o concertare internațională am transmis mesajul pe care doream să-l transmitem au, uh, autorităților din Republica Democratică Congo și ca urmare a procesului electoral și a alegerilor uh, următoare o să fim vigilenți. E complicat, sigur că da, nu e mulțumitor, dar cred că numai în felul acesta, prin etape succesive, se vor rezolva lucrurile. E o chestiune de timp. Nu se ajunge la o democrație model în această țară sau la o democrație care să semene cu democrația de la noi, fără ucenicie, fără un număr de ani. Și nu cred că trebuie să ne descurajăm la primele dificultăți cu care ne confruntăm. Domnul Lambsdorff a spus două întrebări privind, în primul rând, Uniunea pentru Mediterana. și sunt în mare parte de acord cu dumneavoastră. Vreau însă să spun că sunt câteva chestii care pot fi salvate în această Uniune. În primul rând, dimensiunea regională. Ideea marelui proiect care merge dincolo de o țară sau alta și care are impact asupra regiunii și asupra diverselor sectoare, cum ar fi transportul, apa. Și în al treilea rând, putem să realizăm parteneriate public-privat. Uh, deci înainte să spunem că trebuie să-i punem capăt, să nu uităm că vorbeam înainte de procesul de la Barcelona, Barcelona procesul euro-mediteranean, Uniunea pentru Mediterane l-a înlocuit, deci nu trebuie să aruncăm la coș, că poate că există ceva bun, așa cum era ceva bun și în procesul de la Barcelona. Deci trebuie să încercăm să profităm cât mai mult. Și ultima întrebare, după care mă voi opri și voi da cuvântul domnului comisar File și îmi cer scuze pentru că am vorbit atât de mult. Mi s-a pus o întrebare directă. Sunte, suntem amândoi veterane Washingtonului. Uh, care a fost viziunea despre Europa a uh, țărilor din zonă? Cred că țările pot să își dea seama între ce face Uniunea Europeană și ce fac statele membre. Și asta este foarte important în activitatea noastră acum. În Libia, doamna Ashton a păstrat contactul cu Uniunea Africană, a păstrat contactul cu Liga Arabă, deși erau foarte multe critici adresate la adresa intervenției militare condusă de diverse state. Deci astfel am păstrat o punte am păstrat uh, cu organizațiile acestea o relație de încredere foarte utilă astăzi, în momentul în care trebuie să încercăm să rezolvăm problema din Yemen, să vedem ce putem face pentru Siria și pentru Bahrain. Cred că este un capital politic deosebit de util. Și ultimul punct pe care vreau să-l subliniez, subliniez, apropo de observațiile făcute de domnul Buzek, Eh, domnia sa, prin vizitele pe care le-a făcut în aceste țări, eh, a avut un impact foarte mare, care se vede prin șefii de delegație, ne spun acest lucru. Cred că are dreptate când spune că lucrul acesta se întâmplă eh, în cadrul unui schimb de vizită, a unui dialog pentru a putea înțelege democrația, pentru a putea crea democrația. Domnule președinte, trebuie să știți că foarte multe țări, eu știu, în Tunisia, în Maroc, Uh, au mare interes pe, față de experiența democratică din țara dumneavoastră sau în Portugalia sau în Spania după regimurile autocratice și au loc schimburi foarte utile. Cred că nu trebuie să fim descurajați pentru că sunt foarte multe inițiative care răsar așa peste noapte și deci trebuie puțin să le ordonăm, să vedem dacă merg în direcția corectă, dar rezultatele, după părerea mea, vor fi excelente. Mă scuzați, domnule președinte, că am vorbit atât de mult. Mulțumesc, domnule Vimu, pentru că ați fost alături de noi și pentru contribuția dumneavoastră și o să-i dau cuvântul domnului comisar Fiule. Mulțumesc. Thanks very much. Uh, I think plus minus 15 questions. uh... Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să discut despre 15 întrebări. Unii dintre dumneavoastră au subliniat cât de important este să răspundem răspundem la ceea ce se întâmplă în uh, Sud pe baza unor noi politici. Eu aș spune că am avut deja niște noi politici, o politică nouă. Nu a fost o politică perfectă, însă am avut o politică, am avut o inițiativă în martie anul trecut, avem o nouă politică de, de vecinătate, am discutat aceste comunicări, am am lucrat foarte mult, Parlamentul European a lucrat foarte mult în legătură cu dimensiunea de sud și dimensiunea de est a politicii noastre de vecinătate. Deci avem o nouă politică deja. Avem de asemenea un nou cadru, avem la dispoziție instrumentul după Lisabona, avem Serviciul European de Acțiune Externă, înaltul reprezentant în același timp cu Comisia, avem un uh, mecanism de coordonare care nu a existat înainte. Comisia se asigură că există o coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu diferiții comisari responsabili pentru cooperarea pentru dezvoltare sau pentru alte aspecte relevante, uh, parteneriatul pentru mobilitate și așa mai departe. Acest lucru nu înseamnă că nu avem un, o nouă modalitate de gândire, că nu uh, avem noi oameni. Nu vă pot garanta acest lucru. Este vorba de o provocare cu care ne confruntăm. Însă, ă, pot să spun că am făcut tot ceea ce am putut pentru a ne pentru a face față acestor ă, provocări istorice în politica noastră de vecinătate. Coordonarea între statele membre uh, reprezintă de asemenea un punct critic pentru a ne asigura că politica noastră este una coerentă. Tratatul de la Lisabona creează anumite condiții, însă acest tratat nu poate obliga statele membre să se coordoneze în totalitate cu Serviciul European de Acțiune Externă. Mai avem foarte multe lucruri de a face în această direcție și grupul de intervenție, acest tax force care a fost amintit, reprezintă tocmai uh, un instrument care să poată asigura uh, coordonarea, pe de o parte, între instituțiile europene și statele membre, pe de altă parte. Mai trebuie făcut uh, multe pentru ca acest grup de intervenție să, să funcționeze foarte bine. Acum, în legătură cu Maroc. Uh, <coughs> Au existat foarte multe mm, îngrijorări în discuțiile pe care le-am avut cu autoritățile din Maroc uh, în legătură cu însemnătatea votului pe marginea acordului uh, de pescuit. Au existat de asemenea așteptări în legătură cu votul pe marginea acordului din domeniul agricol. S-a pus întrebarea că, în legătură cu faptul că ne respectăm promisiunile uh, făcute în acest domeniu față de Maroc. În domeniul pescuitului, Marocul pare să fie satisfăcut de faptul că noi lucrăm la un nou mandat mandat, așa cum am subliniat uh, și eu, va ține seama de uh, îngrijorările exprimate de Parlamentul European. Acum, în ceea ce privește acordul agricol, acesta l-am discutat mai în detaliu și în urma consultărilor pe care le-am avut eu cu uh, diferiți membri ai Parlamentului, pot să vă spun câteva lucruri. În primul rând, vă voi trimite o scrisoare în care voi descrie rezultatele discuțiilor pe care le-am avut cu autoritățile din Maroc, pentru că, într-adevăr, am, uh, am discutat acolo diferite îngrijori exprimate deja de Parlamentul European și voi uh, încerca să înlătur uh, anumite mituri. De exemplu, Marocul nu respectă regulile uh, um, reguli existente care se regăsesc deja în tratatul de liber schimb pe care l-a avusesem deja cu Marocul. Apoi, suntem deja pregătiți și deja uh, lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru redactarea unui proiect de rezoluție care va însoți uh, acordul agricol și va fi votat mai mult sau mai puțin în același timp cu votarea acestui acord agricol și ne dorim ca limbajul acestei rezoluții să reflecte îngrijorările dumneavoastră și să fie în același timp cât mai pragmatic și cât mai realist. Pentru că noi ne dorim ca înainte acestui vot să avem un uh, angajament foarte clar față de anumite prevederi, prevederi din această rezoluție. Dorim să ne asigurăm că Comisia se va asigura că Marocul își va re- respecta obligațiile și se va ridica la înălțimea așteptărilor pe care le avem noi. Și aștept cu nerăbdare uh, votul din plenară de la jumătatea lunii februarie. Nu m-am referit în mod specific la Sahara de Vest, într-un context uh, regional, dar am luat notă de faptul că există un uh, proces uh, gradual în cadrul relațiilor dintre Maroc și Algeria, în sensul îmbunătățirii acestora, în uh, procesul de schimb de opinii cu autoritățile din Maroc și cu autoritățile din uh, Algeria. Am subliniat faptul că ne dorim normalizarea relațiilor dintre aceste două state, pentru că doar așa s-ar deschide poarta pentru o cooperare regională, pentru o integrare uh, regională în cadrul unei uniuni a Magrebului. Acest lucru ar fi bun atât pentru regiune cât și pentru Uniune și ne-ar permite să trecem la pașii concreți pentru a pregăti o comunicare specifică despre relațiile între Uniunea Europeană, Uniunea Europeană pe de o parte și Uniunea Magrebiană pe de altă parte. Cred că acest lucru ar fi o contribuție importantă pentru stabilitatea uh, regiunii. Acum, uh, în legătură cu Uniunea uh, pentru Mediterana, am folosit într-adevăr un limbaj foarte diplomatic și uneori este nevoie să folosești un asemenea limbaj diplomatic pentru a descrie anumite procese. Uh, Uneori uh, am impresia că există uneori intenții foarte bune, au existat intenții foarte bune, dar uh, dincolo de aceste intenții, tot ceea ce a putut merge rău a mers prost, a mers rău. Uh, poate am fost prea pasivi din anumite puncte de vedere. Am pierdut foarte multă energie pentru, pentru această Uniune. Nu am creat suficient de repede secretariatul acestei Uniuni într-o formă care să permită să demonstrăm că această Uniune are o plus valoare. În continuare, Uniunea pentru Mediterana nu are un secretariat uh, general, dar există o cooperare secretarială o, o, de fapt o cooperare sectorială care nu poate fi regăsită în niciun alt uh, cadru um, instituțional, interinstituțional. Deci dacă dorim să renunțăm la întregul proiect al acestei uniuni pentru Marea Mediterană, ar trebui să uh, găsim o altă instituție, un alt cadru care să ofere, care să ofere aceleași condiții de cooperare sectorială între uh, Uh, Mediterana de Nord și Mediterana de Sud. Și în același timp, după uh, luni și luni de uh, discuții uh, cred că ne-am uh, apropiat de soluționarea, de răspunsul la întrebarea dacă este vorba de o organizație interguvernamentală, dacă trebuie să se bazeze pe uh, metoda comunitară, dacă este un mix, unde se regăsește echilibrul acestui mix, cui ar trebui să-i revină președinția unei țări din sud sau unei țări din nord, care va fi rolul comisiei. După părerea mea, cred că ne uh, apropiem de găsirea răspunsurilor la aceste uh, întrebări. Cred că vom vedea un rol mai important al Serviciului European de Acțiune Externă, cred că vom vedea o abordare comunitară care se află mai în prim plan și așa mai departe. Acum, în legătură cu cooperarea cu uh, Turcia, s-au spus multe lucruri, dar problema cu care ne confruntăm nu este că nu trebuie să ne uh, coordonăm, ci că abordările noastre sunt diferite. Avem politicile noastre, avem această revizuire a politicii de vecinătate, avem diferitele instrumente, avem diferitele fonduri, uh, există foarte multă transparență în legătură cu obiectivele noastre și ce facem în mod concret, dar avem probleme în legătură cu informații uh, similare uh, din partea colegilor din Turcia. Abordarea lor este diferită. Avem o cooperare foarte bună, o cooperare intensă la nivelul uh, ministrilor de externe și natului reprezentant, dar trebuie să construim mai mult pe o colaborare care să ne permită să lucrăm la nivelul programelor, la fața locului. Și pentru acest lucru avem nevoie de răspunsul potrivit din partea partenerilor din Turcia. Reformele economice acum. Dimensiunea economică a făcut întotdeauna parte din uh, politicile noastre de uh, vecinătate. Dacă este să vă uitați la planurile de uh, acțiune, există întotdeauna capitole care se ocupă de uh, întreprinderi mici și mijlocii, licitații publice și așa mai departe. Deci criteriile economice uh, fundamentale care trebuie să fie respectate în țările respecta- uh, respective. Înseamnă acest lucru că Uh, am ajuns în uh, situația în care putem să ajutăm Egiptul pentru a-și rezolva problemele economice? E bine, nu neapărat. Pentru că adevărul este că ne-am concentrat prea mult uh, pentru a ajuta state ca și Tunisia, dar altele, printre altele și Egiptul, să se confrunte cu provocările economice iminente provocări care au avut întotdeauna implicații uh, sociale puternice. Foarte multe fonduri sunt folosite pentru a păstra mai ales uh, populațiile tinere în regiunile respective, să nu plece din țările respective înspre Uniunea Europeană. În același uh, timp, începerea noului, uh, noilor programe vom avea un set de instrumente uh, specifice pentru problemele economice din uh, statele respective. Însă se pune întrebarea dacă chiar și noile instrumente pe care le-am creat vor putea ajuta uh, Egiptul să-și rezolve problemele economice cu care se va confrunta în următoarele luni. Foarte sigur nu. Uh, Uh, de aceea este implicat și grupul G8 uh, și G20 și mm, alte instituții internaționale care colaborează cu Uniunea Europeană. Comisia, desigur, nu are la dispoziție instrumentele necesare pentru a face față tuturor acestor provocări, mai ales ține seama de dimensiunile lor. Acum, în ceea ce privește Uh, dublarea eforturilor agențiilor la, uh, care sunt prezente în aceste state. Ne îngrijorează acest lucru. De aceea am uh, semnat acordul cu Consiliul Europei. Noi finanțăm un proiect al acestei instituții și ne asigurăm că nu ne suprapunem în momentul în care ne punem la dispoziție uh, sprijinul, ci ne, uh, ne ajutăm Acum, în ceea ce privește programele naționale indicative, eu îmi aduc aminte uh, că v-am oferit, uh, v-am spus în această comisie că voi veni uh, de fiecare dată să vă explic cum am modificat programul, programele naționale indicative, cum ne-am asigurat în primăvara anului trecut că există o compatibilitate între programul uh, național indicativ și noua uh, politică de vecinătate. Oferta pe care am făcut-o este valabilă în continuare și am lucrat foarte mult în acest sens. Foarte multe resurse au fost realocate pentru a îndeplini uh, prioritățile statelor respective în procesul de transformare prin care trec. Uh, Vizita de studii din partea unor uh, parlamente partenere ne vom gândi în mod sigur la această idee și o vom Uh, include în programele noastre vize speciale pentru studenți. Acest lucru se încadrează în parteneriatul pe, de, mo- de mobilitate pe care îl oferim acestor state. Pentru prima dată, um, statele membre sunt de acord că putem discuta de acordurile de readmisie și visele în același timp, lucru care nu se întâmpla în urmă cu un an. În urmă cu un an nu aveam un cod al vizelor uh, care să ne permită să fim mai flexibili și să, uh, să ne referim la nevoile specifice a unor grupuri cum sunt studenții. Algeria. Uh, nu sunt sigur că am spus că sunt mândru că am fost invitați să observăm uh, alegerile care au avut loc, care vor avea loc acolo. Însă dacă este să mă uh, întrebați, uh, eu pot să vă spun că sunt mândru de ce s-a întâmplat în Algeria. Fiecare stat are propria cale pe care trebuie să o urmeze. Au fost adoptate mai multe legi, lucru care reprezintă începutul unui proces. Aveți dreptate. Adunarea care a votat aceste legi este cea veche, dar vor fi organizate alegeri și noi suntem invitați să observăm desfășurarea acestor alegeri. Um, nu am fi uh, invitați dacă aceste alegeri ar fi la fel ca cele din uh, trecut, concepută pentru a ascunde anumite jocuri care au fost deja făcute. Noi mergem în Algeria pentru a ne asigura că alegerile respective sunt uh, libere. Acesta este obiectivul nostru. Eu întotdeauna încerc să mă întâlnesc cu Uh, cu reprezentanții uh, societății uh, civile. M-am întâlnit cu reprezentanții societății civile în Maroc, în Algeria și voi continua să am uh, asemenea întâlniri. Și voi pregăti pentru această comisie o listă cu, în, cu sprijinul financiar și cu sprijinul în general, așa cum mi-ați cerut Poate această temă ar fi un subiect interesant pentru o următoare discuție pe care o putem avea despre, la, despre ce lucruri vor urma până în anul 2015 și cum vom putea combina aceste lucruri uh, des, în contextul acestui principiu uh, mai mult pentru mai mult. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Fule, doresc să mulțumesc și tuturor colegilor și doresc să mulțumesc mai ales reprezentanților din partea Parlamentelor Naționale. Vă mulțumesc! No, you read it. down, seven down, yeah. seven down. That's beautiful to pronounce. and then Billy, like Willy Brandt. Yes, Is the, the exactly. born? Yeah, half an hour ago. Ein Mädchen oder ein... Mädchen, wieder ein Mädchen. Hier so wie drei Mädchen. Ah. Der Name Brok stirbt aus. Ah, ah ja. <laughs> So, Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, vă rog, vă rog să uh, luați loc. Mai avem la dispoziție 45 de minute pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Doresc să-i mulțumesc ministrului de externe al Danemarcei, domnul Vili Sovendal, pentru că a venit să ne informeze despre ce s-a discutat la întâlnirea ministrilor de externe de ieri. Um, cred că ar trebui să fim scurți și conciși, să ne referim la punctele esențiale, cum este Iranul, și o să rog pe domnul uh, ministru să ne prezinte o scurtă uh, introducere. Uh, doresc să vă atrag atenția că vorbitorii vor avea la dispoziție doar un minut pentru a da ocazia cât mai multor colegi să ia cuvântul. Dacă toată lumea este de acord, domnule ministru, Președinte al Consiliului, aveți, cuvânt, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult și felicitări uh, pentru alegerea noastră ca președinte al Comisiei. Aș dori să deschid uh, discursul meu, sublinind faptul că nu sunt aici în calitate de autoritate daneză, ci în numele înaltului reprezentant pentru a vă spune ce s-a întâmplat la Consiliul de Afaceri Externe. După aceea, domnul Vaman vă va prezenta programul nostru. Consiliul Afaceri Externe a fost unul productiv ieri cu o agendă bogată. Au fost discutate lucruri importante și au fost adoptate hotărâri cheie. Pentru prima oară, Croația a participat la acest uh, Consiliu în calitate de observator, la o zi după uh, referendumul încoronat de succes. Ca o chestiune foarte urgentă, uh, Iranul a fost primul punct pe ordinea de zi. Au fost convenite concluziile Consiliului. În plus, a fost adoptat un pachet semnificativ de noi sancțiuni ca un semnal clar și puternic dat uh, Iranului. E vorba de interzicerea importului de petrol uh, din uh, Iran, desemnarea băncii din Iran și uh, celorlalte bănci cu activități comerciale permise. Interzicerea importului de uh, petrol prevede o perioadă de tranziție și o clauză de revizuire care va permite Uniunii Europene să evalueze eforturile făcute în lunile următoare pentru a asigura continuitatea furnizării către statele membre. Această abordare a Uniunii Europene sperăm că va avea un impact puternic asupra uh, disponibilității țărilor uh, similare să adopte măsuri uh, asemănătoare. Scopul nostru rămâne o soluție diplomatică. Aș dori să subliniez aici angajamentul clar al Uniunii Europene în ceea ce este abordarea cu două căi, Așteptăm reacții clare din partea Iranului la propunerile noastre. Iranul are de făcut uh, o alegere. Dacă dorește continuarea dialogului, trebuie să arate că este gata să se implice în discuții constructive, fără precondiții și să adopte măsuri care să consolideze încrederea. În ceea ce privește uh, Myanmarul, s-au uh, salutat progresele realizate acolo. UE trebuie să răspundă rapid și interdicția eliberării uh, vizelor uh, va fi ridicată pentru membrii guvernului și oamenii de afaceri. De asemenea, se va acorda susținere tranziției și populației din uh, Myanmar comisarul Peebles a anunțat un program de 150 de milioane de euro până în 2013. Analizăm uh, cele care sunt necesare în Myanmar pentru ca uh, promova inițiativele pe care și le propune. Cathy Ashton a anunțat că un nou birou uh, al Uniunii Europene va fi deschis uh, cât mai curând și își uh, va continua discuțiile cu autoritățile după alegerile din Myanmar. A avut loc o discuție pe marginea crizei din Siria. Am fost de acord cu toții că situația este uh, tot mai rea. După cum știți, Liga Arabă a hotărât duminică să extindă și să întărească misiunea de observare. În alta în altul reprezentant uh, ne-a anunțat că a stat de vorbă cu secretarul general al Ligii Arabe și a oferit susținere eforturile sale, inclusiv prin crearea unui grup similar uh, cu grupul Cairo pentru Libia, în care să participe reprezentanța Ligii Arabe și OCDE. În concluziile noastre am salutat rezoluția uh, Ligii Arabe de pe 23 ianuarie și inițiativa de a avea uh, o susținere din partea Consiliului de Securitate pentru o politică uh, pașnică. Trebuie să se dea susținere populației și să se facă totul pentru a se ajunge la o tranziție pașnică cu presiuni tot mai mari asupra regimului prin adoptarea de uh, sancțiuni întărite împotriva unor persoane și uh, întreprinderi, 22 de persoane și 18 întreprinderi care au fost adăugate pe această listă. Statul de candidat al Serbiei va fi pe ordinea de zi a Consiliului Afaceri Externe pe 28 februarie. Uh, ministrul de uh, externe a avut o discuție fructuoasă în legătură cu uh, relațiile dintre Serbia și Kosovo. Atunci când a fost luată decizia Euro Consiliului European din decembrie, reprezentanți ai CAFOR au fost accidentați acolo, răniți și acest lucru nu poate fi ignorat Totul depinde de voința celor două părți să ajungă la un acord. Sperăm ca Serbia și Kosovo să facă progrese în relațiile lor cu Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește cooperarea pe plan regional. Apoi am discutat procesul de pace din Orientul Mijlociu, din Egipt. Am făcut un schimb de opinii în legătură cu eforturile de a menține negocierile directe în altul reprezentant a uh, felicitat uh, regele uh, Iordaniei pentru eforturile sale și s-a și-a manifestat dorința de a le susține în continuare. Apoi au fost discutate chestiuni palestiniene. Am adoptat concluzii ale Consiliului în ceea ce privește poziția consecventă uh, a Uniunii Europene în ceea ce privește colonizarea. Nu în ultimul rând, Consiliul a adoptat o nouă decizie uh, pentru a avea un nou reprezentativ al Uniunii Europene, domnul Ranichel. În ceea ce privește Egiptul, Adunarea populară, Camera Inferioară a Parlamentului de acolo, s-a întâlnit în sesiune pentru prima oară. altul reprezentant uh, a făcut o declarație ieri exprimându-și uh, speranța că Parlamentul va promova reforme democratice pentru a veni în întâmpinarea dorinților și așteptărilor uh, populației egiptene. Libertăți fundamentale, creștere economică și drepturi sociale. Pe 29 ianuarie va avea loc un nou Consiliu. Uniunea Europeană acordă mare importanță uh, trecerii la o guvernare civilă cât mai curând cu putință. Pentru populația egipteană este esențial ca autoritățile să-și respecte uh, angajamentele și să organizeze alegeri până în iunie anul acesta. După prânz ne-am uh, concentrat asupra situației din uh, Belarus și următorii pași pentru UE. Există un consens larg că nu sunt motive prea multe de optimism până în prezent au fost îndeplinite criteriile uh, pentru sancțiuni și anume încălcări ale drepturilor omului. Vom uh, continua să lucrăm asupra acestei chestiuni pentru a include mai multe uh, nume pe lista persoanelor care nu trebuie să beneficieze de viză vom discuta cum putem să ajungem la populația din uh, Belarus. Fundațiile trebuie pusă temelia pentru un viitor democratic în Belarus. Ne vom reîntoarce în Belarus în februarie. Miniștrii și-au exprimat preocuparea în legătură cu relațiile dintre Sudan și uh, Sudanul de Sud în luna trecută. Am auzit uh, un raport al comisarei uh, Gheorgheva. Ministrii au convenit să lucreze cu partenerilor pentru a îndemna cele două țări să-și rezolve problemele rămase în suspensie între ele. Scopul Uh, celor două țări este să trăiască pașnic unele cu celelalte. Ne preocupă în mod deosebit conflictele din uh, uh, sud, uh, unde s-a ajuns la un număr mare de uh, persoane uh, strămutate. Trebuie să se permită accesul tuturor celor care au probleme ne preocupă uh, ciocnirile violente din Sudanul de Sud. Și uh, lucrăm asupra unei uh, strategii comune împreună cu Serviciul de Acțiune Externă pentru a acorda Sudanului mai bine de 800 de milioane de euro. Au fost adoptate concluziile Consiliului la uh, Uh, diverse am discutat uh, evenimentele șocante din uh, Nigeria. În contactele viitoare cu Nigeria vom vedea ce putem să mai facem. În ceea ce privește libertatea religiei și a credințelor, am accentuat faptul că persecutarea minorităților religioase este greșită și este o încălcare a drepturilor omului. Sperăm că Sper că în felul acesta uh, v-am redat câteva din cele mai importante lucruri discutate în Consiliu ieri. Mulțumesc foarte mult! Avem nouă vorbitori care s-au înscris pe listă și cred că trebuie să închidem lista. Primii cinci sunt coordonatori și o să-i dau cuvântul domnului Salafranca. Mulțumesc, domnule ministru, vă urăm succes și vă mulțumim pentru faptul că sunt aici să ne spuneți ce rezultate s-au obținut luni la Consiliul de Ministru. Pentru că va veni și colegul dumneavoastră, ministrul pentru afaceri europene, să ne spune ce se întâmplă. În ceea ce privește sancțiunile împotriva Iranului, aceste sancțiuni și embargo asupra petrolului vor fi eficiente și dacă nu ar fi eficiente, care este cadrul uh, rămas pentru sancțiuni uh, ori suplimentare? Uniunea a numit deja un reprezentant special pentru Orientul Mijlociu și credeți că în relație Uniunea Europeană cu cererea făcută de Palestina de a fi membră ONU, Uniunea are posibilitatea unei poziții unice și apoi Siria. Uh, se face apel la membrii Consiliului de Securitate să-și asume responsabilitatea în acest organ al Națiunilor Unite. Credeți că este fezabil așa ceva și la 10 ani după intervenția în Irak, Consiliul de Securitate în sfârșit va lua o hotărâre mai serioasă pentru a pune capăt în, la ceea ce se întâmplă în Siria? Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, domnule uh, președinte, mulțumesc, domnule ministru, că sunteți cu noi uh, astăzi. Două întrebări. Prima referitoare la Serbia. Cum ați descrie atmosfera uh, discuțiilor din Serbia? Deciziile la care ne așteptăm în martie se înțelege că sunt cruciale pentru destinul țării și aveți impresia că lucrurile se îmbunătățesc în comparație cu uh, cele constatate în Consiliul din decembrie. Al doilea lucru, în legătură cu Belarus, pe lângă extinderea sancțiunilor, cum percepeți discuția dintre statele membre pe marginea Belarusului? S-a recunoscut doar faptul că nu există un rezultat al politicilor noastre actuale uh, și dacă au fost uh, aruncate în joc uh, noi idei în legătură cu abordarea Belarus a societății din Belarus și cum putem să ajungem la vreun rezultat orice fel de rezultat, pentru că până acum nu vedem nicio schimbare și, din contra, o deteriorare a situației. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Așteptam să ia cuvântul liberalii. Doamna Lunacek spune. Și eu aș uh, vrea să îl salut pe, prim, pe ministrul de externe danez, în numele grupului uh, verzilor. Uh, ne bucurăm că sunteți aici. Aș vrea să mă refer la ceea ce ați spus în legătură cu întâlnirea de era Consiliului Afaceri Externe între relația Serbia și Kosovo. A spus că e nevoie de voința ambelor părți. Uh, Știți că în această dimineață această comisie a votat cu o largă majoritate raportul meu privind uh, Kosovo pentru recunoașterea Kosovo și care cere Serbiei ca în cooperarea regională să facă uh, progrese. Asemenea, întrebării anterioare vreau să vă întreb, puteți să ne descrieți puțin atmosfera și uh, în ce punct se află statele membre, care sunt perspectivele? Știm că uh, Uh, se încearcă progresul acestor negocieri. O altă chestiune, în ceea ce privește Turcia, președinția daneză uh, își arată clar poziția pro-extindere. Doriți să deschideți noi capitole de negociere cu Turcia? O să mă opresc aici. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost contrariat de, legă, de hotărârea luată privind embargoul pentru Iran. Cred că este o hotărâre irresponsabilă și merge în direcția contrară pentru denuclearizarea Iranului. Nu și pentru toate statele care au acum posibilitatea să lanseze rachete nucleare. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol diferit și să ajungă la un tratat internațional care să împiedice și să ducă la distrugerea ecologică a arsenalului nuclear din lume și să nu fie ipocrit, ipocrită ca statele care au capacitatea să lanseze uh, armamente nuclear care să distrugă um, omenirea de șapte ori, să împiedice alte state să aibă um, armament nuclear. Eu sunt împotriva armamentului nuclear, sunt împotriva folosirii energiei nucleare, dar nu se susține ideea că dacă vrem să mergem către denuclearizare, statele care au capacitatea să lanseze rachete nucleare, să împingă o regiune foarte periculoasă, cum ar fi cea Orientului Mijlociu, această măsură care poate să ducă la o dramă dacă nu este controlată. Embargoul este clar că nu îl suportă guvernul, ci îl suportă poporul. Și este o hotărâre total greșită și închei, domnule președinte, aș dori, dacă este posibil, să recunoaștem clar până la sfârșit statul Palestina. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc și dumneavoastră, spune doamna Șache. Ieri am auzit uh, vești nemaipomenite. Sunt aici, spune vorbitoarea. Iranul a fost surprins de faptul că Uniunea Europeană a acționat ferm, unită vom vedea că acest lucru are un impact uriaș. Mă bucur că ați uh, subliniat această abordare dualistă, însă care sunt uh, stimulentele pentru Iran să iasă din colțul unde a fost uh, aruncat. Sigur că există concepte importante, însă cum le punem în aplicare? Pentru că consider că situația este foarte periculoasă. Liderii Uniunea Europeană trebuie să acționeze în mod responsabil atunci când se poate. Trebuie să acționăm independent de Statele Unite ale Americii, mai ales atunci când e vorba de Iran. Dați-mi voie să subliniez cât de important este să nu uităm de faptul că continuă încălcările drepturilor omului în Iran am fost uh, preocupați de chestiunile nucleare și geopolitice, dar totuși nu trebuie să uităm că populația Iranului uh, suferă și sunt încălcări uh, ale drepturilor omului, ale jurnaliștilor și așa mai departe. Vreau să mă refer și la ce a spus colegul Salafranca în legătură cu Siria. Nu putem să uh, privim uh, pasiv. Avem mai multe opțiuni să invităm economi, elitele economice să ia o decizie foarte clară și eu o să mă opresc aici. Mă bucur, domnule președinte, că Orientul Mijlociu și Palestina au fost uh, uh discutate. Două întrebări rapide. Una, numirea noului uh, trimis care nu va crea mai multă confuzie, dat fiind că altul reprezentant nu poate să ajungă la un acord, o altă persoană pe, la fața locului va crea și mai multă confuzie. Puteți să-mi dați apoi informații în legătură cu uh, potențialele reacții la schimbarea noi politice în Egipt și de posibil de noile probleme din Siria. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Este o lume uh, plină de lucruri excitante în legătură cu Palestina și uh, calitatea de membru ONU. Sunt tot felul de inițiative, au loc uh, negocieri în Iordania și nu vrem să Uh, ne amestecăm în acesta, să le influențăm. Există optimism în rândul miniștrilor de externe că acest lucru va duce uh, la un rezultat. Dacă există optimism, nu. Răspunsul este nu. Palestinienii doresc ca lucrurile să fie tranșate în Consiliul de Securitate al ONU. Nu știm dacă așa se vor petrece lucrurile. Nu se întâmplă nimic. Altă posibilitate este să se discute în adunarea generală. În acest caz se va vota uh, îmbunătățirea statu statutului nu știm ce se va întâmpla. Majoritatea statelor europene vor susține o îmbunătățire a uh, statutului statului palestinian. În legătură cu hotărârea Serbiei, cred că toată lumea s-a gândit că uh, situația s-a schimbat față de uh, situația din decembrie și că s-a uh, mișcat în direcția cea bună, însă totuși uh, mai este mult de făcut. Cu privire la Kosovo, trebuie să ne asigurăm că Kosovo are acces uh, la uh, formurile regionale și să asigurăm relații mai bune între Serbia și Kosovo. Știm cu toții care sunt problemele, știm cât de spinoase sunt, însă totuși îi îndemnăm și ajutăm să facă pași importanți uh, fără uh, să rămână foarte multe răni deschise. Asta este o remarcă personală. Cred că în februarie-martie vom fi în măsură să aducem Serbia mai aproape de Uniunea Europeană. Atmosfera este bună, toate țările doresc ca acest lucru să se întâmple. Întrebarea este câte obiective vor fi realizate. Dar uh, nu e vorba numai de Serbia. Ambele părți trebuie să participe. În legătură cu Iranul, cei care critică și spun că nu ar fi trebuit să facem acest lucru, câteva idei. Teoretic, se pot da trei răspunsuri în legătură cu ceea ce se poate face față de Iran. Să nu faci nimic, în acest caz, riscul este, dacă credem în uh, raportul Comisiei de Energie Nucleară, Iranul va fi o putere nucleară probabil într-un an și jumătate. Armele nucleare se vor răspândi în Orientul Mijlociu pentru că și alte țări vor dori să se alăture puterilor nucleare și asta e amenințare pentru toți. Cealaltă posibilitate este să folosim un limbaj militar și cred că nu este o idee bună. Nu putem rezolva problema așa. Unica posibilitate este să combinăm sancțiunile cu posibilitatea unor negocieri politice. Și <clears throat> asta a încercat, au încercat miniștrii de externe ai Uniunii Europene să facă, ăsta este rolul lor. Și ultimul lucru despre Egipt și Siria. În comparație cu situația din Orientul Mijlociu. Cât privește Egiptul, se pare că o să existe un guvern nu știm dacă frăția musulmană o să joace un rol important sau nu ca urmare a alegerilor. Cred că ar fi o greșeală să judecăm acest partid politic după numele lor. Ar trebui să fie judecați după faptele lor și nu după numele pe care îl au. Cred că Egiptul o să respecte acordurile deja încheiate în privința Orientului Mijlociu. Cred că nu se face un transfer foarte mare, o schimbare foarte mare în politica externă a Egiptului. Este important că suntem acolo, că suntem prezenți acolo, ca să ne asigurăm că evoluțiile declanșate de acei tineri foarte curajoși vor continua. Acum mai puțin de un an am fost în piața Trahir și m-am întâlnit cu un tip de vreo 30 de ani care mi-a spus am participat și eu la început. Mama mea era foarte mândră de mine, iar tatăl meu era general. Cred că este o imagine foarte bună a speranțelor care existau inițial. Trebuie să continuăm să existăm în, perioadă, în acea uh, zonă, să le dăm uh, speranța că această tranziție democratică se va împlini. Nu există un drum drept de la punctul A la punctul B. Va fi o perioadă uh, în care vor exista și pași înapoi. Dar cred că cea mai bună cel mai bun ajutor pe care îl putem da uh, este faptul că vom continua să fim prezenți acolo, în Egipt. Siria. Cred că ajutorul nostru cel mai important este să încercăm să menținem uh, uh, direcția non-violentă trebuie ca grupările de opoziție să se poată întâlni pentru a condamna violența și extremele de violență. Au murit mai bine de 5.000 de oameni. Foarte mulți oameni au dispărut. Foarte multe persoane sunt în închisoare. Este atât de dur încât trebuie să fie foarte clar și să condamnăm ce se întâmplă acum în Siria. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Aș dori să, să-i dau uh, cuvântul doamnei Kronberg. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această prezentare. Vreau să mă refer la acel dublu, dubla direcția sancțiunilor. Ideea aceasta este că ele trebuie să fie echilibrate iar problema sancțiunilor grave, severe, noi, este că nu apar uh, noi propuneri de negociere. Catherine Ashton așteaptă un răspuns la o scrisoare trimisă în octombrie. Le cerea iranienilor să negocieze fără precondiții și ea uh, însă stabilea o serie de precondiții care defineau produsul final al negocierilor și anume că Iranul să urmeze rezoluția Națiunilor Unite a Consiliului de Securitate. Deci unde e spațiul de manevră, unde e spațiul de negociere, cum se așteaptă Consiliul să răspundă guvernul iranian la așa ceva când sunt împinși într-un colț? Ei, fără precondiții, iar uh, Rezultatul negocierilor este deja definit. Mulțumesc! Pare rău, vorbitorul nu folosește microfonul, nu se aude numele persoanelor. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră și pentru țările pe care le-ai descris, le-ați descris din perspectiva drepturilor omului. Vreau să vă pun o întrebare legată de drepturile omului prezentată de doamna Ashton uh, către statele membre, dar și nouă la Parlament. Pentru a putea îmbunătăți instrumentele de statele membre, Uh, Parlamentul se concentrează acum asupra unui raport, însă aș dori să văd și care este părerea președinției. Credeți că ar fi posibil ca la sfârșitul președinției daneze uh, să existe un document referitor la uh, drepturile omului, la un fel de consens, o declarație între toate entitățile Uniunii Europene pentru a sublinia că este o chestiune foarte importantă pentru noi. Mulțumesc. Domnul de Rosa. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule ministru pentru faptul că sunteți astăzi aici. eu sunt președintele delegației pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian și vreau să vă pun niște întrebări despre situația din Orientul Mijlociu. Spuneți că discuțiile, negocierile au uh, murit în momentul în care au început. Se prevede cumva că se vor face progrese atât uh, pentru israelieni cât și pentru palestinieni uh, ca urmare a acestor discuții Mă refer la faptul că noi am reușit să ajungem la un acord în Uniunea Europeană pentru sancțiuni și negocieri uh, în ceea ce privește Iranul. Dar nu s-au făcut niciun fel de încercări pentru a aplica același fel de presiune în Orientul Mijlociu și da, se încalcă clar drepturile omului de către Israel în ceea ce privește sentințele date copiilor. Mai mult de 100 de tineri sunt închiși, sunt la, în car, la carceră, sunt victime ale violențelor Uh, sunt interogați fără ca părinții să fie de față și așa mai departe. Deci trebuie să reechilibrăm abordarea Uniunii Europene. Sunt aproape gata să termin. Vă veți asuma responsabilitatea de a vă asigura că există progres în acest domeniu. Doamna Gomez, vă rog, este raportorul nostru pentru Libia. Nu o să pun întrebări despre Libia, voi pune întrebări despre Iran. Sunt în favoarea sancțiunilor, sunt în favoarea continuării unei abordări mai puternice în ce privește drepturile omului în Iran. Vreau să vă întreb dacă în sancțiunile care au fost hotărâte v-ați gândit la un mesaj foarte clar, uh, o atenționare foarte clară dată băncilor și companiilor europene care în trecut au reușit să contracareze aceste sancțiuni. În privința Ucrainei ați discutat vreun posibil progres privind eliberarea doamnei Timoșenko? sau, eu știu, să fie pusă sub acuzare pentru o infracțiune reală. Și o țară foarte importantă din Africa, Etiopia, este sediul Uniunii Africane. Doi jurnaliști deja au fost analizați. Ambasadorul ceh a fost arestat și apoi liberat. Sunt încălcări grave ale drepturilor omului în 2010 mm, Uniunea, uh, alegerile au fost manipulate. O să vă faceți în continuare că nu vedeți. Domnul Schulz are acum cuvântul. Ultima întrebare. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru informațiile pe care le-a spus la dispoziție. Aș avea o întrebare referitoare la Belarus. Ați spus că Belarusul va fi discutat din nou în februarie și vor fi extinse criteriile de sancționare a Belarusiei. Uh, știm foarte bine că interdicția de a călători și blocarea conturilor nu au avut efecte foarte uh, importante. Au putut fi evitate foarte ușor, deci extinderea acestor sancțiuni nu va fi foarte eficientă, uh, ținând cont de faptul că regimul Lukashenko a trecut la presalii și mai dure în acest moment. Și uh, în acest context, considerați că este posibil să apelăm la, la sancțiuni economice, economice țintite împotriva Bielorusiei? Uh, doresc să precizez că eu nu consider că asemenea sancțiuni economice sunt foarte eficiente, dar în cazul Bielorusiei, uh, în contextul uh, structurii economice a acestei țări, unde majoritatea companiilor sunt deținute de clica din jurul lui Lukashenko, Poate în acest context uh, măsuri de sancționare economice țintite ar putea să ajute. Știu că doar două, trei state se împotrivesc unor asemenea măsuri și aș dori să întreb dacă se poate depăși această situație, mai ales este vorba de situația cu Letonia. Eh, eh, Mulțumesc foarte mult. Eh, voi vorbi în primul rând despre Iran Întrebarea s-a referit din nou uh, la următoarea chestiune. Cum putem susține că vor funcționa sancțiunile în Iran? Ce motiv avem? Cred că avem două sau trei motive să credem că vor funcționa. În primul rând, regimul din Iran probabil că nu este de acord apropo de prețul pe care doresc uh, să-l plătească. Probabil că și ei discută uh, pe această temă. Un alt motiv este faptul că nu putem să stabilim asemenea sancțiuni și să-i uh, lovim doar pe cei apropiați regimului. Sancțiuni de genul acesta, din păcate, vor afecta grav populația și vor afecta grav și o parte din Europa și este imposibil uh, să stabilești sancțiuni uh, care să funcționeze fără să simtă nimeni. Economia iraniană este deja într-o perioadă de contractare, uh, iar sancțiunile pe care le-am stabilit acum sunt atât de substanțiale, încât considerăm că vor forța Iranul să se mai gândească. Și dacă analizăm aceste sancțiuni, și uh, dacă ne punem întrebarea funcționează când stabilim uh, sancțiuni, da, uneori uh, funcționează. Uneori, ieri am ridicat unele, din, de, unele sancțiuni în ce privește Burma și Myanmar, că și-au funcționat. Sigur, uh, ne putem întreba cum s-a ajuns la situația din Burma astăzi, dar sancțiunile au avut rolul lor. Sancțiunile au făcut parte uh, din uh, uh modul în care am uh, adus schimbarea în Africa de Sud în timpul regimului de apartheid. Este important că în spatele sancțiunilor există o putere, există voința țărilor uh, să facă acest lucru împreună. Există dorința de a ne asigura că petrolul care venea din Iran în țările europene nu se duce în altă parte. Și atunci nu se folosește. Și se poate discuta cu opoziția din țara respectivă, opoziția din, la nivel intern. Drepturile omului. Am de făcut câteva observații. Avem uh, un document comun uh, danez, Uniunea Europeană, despre drepturile omului. Acest document a fost discutat în decembrie uh, între miniștrii de externe și în martie, când ne vom întâlni la Gümnich, uh, Uh, este uh, o reuniune a mișilor de externe. Avem două puncte în ordinea de zi. Unul este drepturile omului. Deci vom uh, redacta atunci un document despre drepturile omului. Pentru nou guvern danez, drepturile omului sunt foarte importante. Tocmai ce am numit un ambasador pentru drepturile omului Uh, care se va ocupa de această problemă din toate punctele de vedere. Întrebarea pusă de domnul de Rosa, adică optimismul privind situația din Orientul Mijlociu, e greu, e foarte greu. Cred că este foarte greu să fii optimist că se va găsi o soluție. Și e păcat, pentru că toți cei care trăiesc în această zonă sunt perdanți. Sigur, palestinienii pierd, evident, pierd atât uh, în Cisjordania cât și în Gaza. Dar și Israelul pierde. Asta este o observație cu caracter personal. Cred că e nevoie de ajutor din afară pentru ca situația să poată face pași înainte. Se pot face anumite lucruri din acest punct de vedere. Există posibilitatea mai ales ca Europa să se ocupe de situația umanitară din Cisordania și din Gaza, însă este foarte important de asemenea să vedem cum ne asigurăm că, uh, eu știu, conducerea palestiniană nu slăbește pe parcursul acestui proces politic. pentru că nu există alternative mai bune. Dar aceasta, cum spuneam, a fost o observație de natură personală. Doamna Gomez m-a întrebat despre situația Iuliei Timoșenco. Am discutat această chestiune între miniștri pentru că, după cum știți, se negociază acum uh, un acord de asociere. Păi, uh, din punct de vedere tehnic uh, a fost încheiat, nu-l vom semna, dar vom finaliza negocierile spunând că dacă nu vor mai amesteca politica în procedurile legale sau ilegale, atunci vom avea relații mai bune cu Ucraina dar sigur că ne tulbură ce se întâmplă în Ucraina și e chiar și mai problematic ce se întâmplă în Belarus. E greu să dai un răspuns ușor apropo de această situație. Este o situație care merge în direcția greșită, dar pe de altă parte nu vrem să împingem nici Ucraina, nici Belarus Uh, spre situația în care să cadă în brațele rușilor. Asta este dilema cu care ne confruntăm și pe care încercăm să o rezolvăm cât putem mai bine cu putință. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Cred că a fost o prezentare foarte bună într-un timp uh, scurt și sperăm uh, să mai fiți oaspetele nostru într-un viitor. Vă urăm toate cele bune în timpul președinției daneze și sperăm că veți avea un impact bun și pentru o lume mai bună vă mulțumesc foarte mult. Yes. Thank you. Colegi, colegi. Dragi colegi, haideți să salutăm împreună pe Nicolai Vamenen. Este vorba de ministrul danez pentru afaceri europene, președinte al Consiliului General pentru afaceri generale. Ne va informa despre președinția uh, daneză, ne va spune lucruri despre politica de extindere, Dumnealui se ocupă și de instrumentele de finanțare a politicii externe. Așteptăm cu nerăbdare prezentarea dumneavoastră. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și în primul rând doresc să vă felicit pentru uh, alegerea dumneavoastră în funcția de președinte acestei comisii. Distinși membrii acestei comisii, mă bucură faptul că am această ocazie de a vă prezenta, face această prezentare și aș dori să încep prin câteva remarci introductive despre prioritățile președinției daneze. După aceea voi discuta politicile de extindere și de vecinătate și mi s-a cerut să mă refer și la uh, aspectul drepturilor, om, drepturilor omului. Și apoi voi aștepta cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Ca introducere, aș dori să identific, să mă refer pe scurt, principalele patru priorități ale președinției daneze. În primul rând, o Europa responsabilă, în al doilea rând o Europa dinamică, în al treilea rând o Europa verde și în ultimul rând o Europa sigură. În legătură cu prima prioritate, o Europa responsabilă, este foarte clar că trebuie să ne că trebuie să restabilim ordinea și stabilitatea în economia europeană. Trebuie să răspundem eficient și în mod convingător la amenințarea imediată pusă de nivelul uh, nedurabil de uh, datorii în anumite economii europene. Pentru acest lucru avem nevoie de voință politică pentru a pune în aplicare și a respecta noile reguli de guvernanță economică care fac parte din semestrul european. Este vorba de reguli care vor fi puse în aplicare pentru prima dată în decursul președinției daneze. Cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020 va avea un rol foarte important pe agenda noastră. În contextul economic uh, existent este crucial ca un nou, ca noul buget să canalizeze fonduri mai multe în domenii cum este cercetarea, educația și tehnologii verzi. Avem nevoie de responsabilitate financiară și de crearea de noi locuri de muncă. A doua prioritate pentru președinția daneză de a întoarce Europa pe o cale de creștere economică se referă la promovarea dezvoltării unor dezvoltări suplimentare. În anul 2012 aniversăm 20 de ani de la crearea pieței unice, care s-a dovedit a fi una din cele mai mari realizări din istoria Uniunii Europene. Cu toate acestea, există încă potențiale mari care nu sunt folosite în piața unică și președinția daneză consideră că sarcina noastră este să uh, uh, urmăm aceste potențiale. Acum, în legătură cu a treia prioritate, Europa mai verde, ne dorim ca Europa să aibă o abordare mai ambițioasă în legătură cu uh, creșterea uh, verde. Uniunea uh, economia europeană trebuie să fie una durabilă pe termen lung. În anii uh, trecuți, uh, Uniunea Europeană a preluat o agendă globală verde uh, și a venit momentul să accelerăm tranziția Europei înspre o economie mai verde și mai durabilă. O economie în care creșterea economică um, nu se mai bazează doar pe, crește, pe consumul de resurse naturale și pe combustibili uh, fosili. Acest lucru presupune o muncă grea și vom avea nevoie de multă inovare însă este o viziune pe care ar trebui să o transformăm în realitate acum. A patra prioritate este o Europa sigură și președinția daneză va prelua un rol de uh, lider în ceea ce privește mai multe inițiative în domeniul uh, siguranței uh, interne. Uh, Evenimentele din lumea arabă au uh, dus la anumite presiuni de imigrație, lucru care sublinează faptul că Europa are nevoie de un sistem comun de azil. Președinția uh, daneză își dorește un sistem de azil uh, comun în Uniunea Europeană. După părerea noastră, Considerăm că vocea Europei pe plan global trebuie să fie consolidată. Tratatul de la Lisabona ne conferă noi posibilități și poziția uh, doamnei Ashton, prin poziția doamnei Ashton și prin Serviciul European de Acțiune Externă. În președinția noastră vom, vom sprijini pe uh, doamna Ashton și vom sprijini Serviciul European de Acțiune Externă și vom ține seama de uh, cererile lor. Dorim să fim văzuți ca o președinție care a asigurat colaborarea foarte bună cu Serviciul European de Acțiune Externă. În acest context avem ambiția să avem un rol foarte activ în politică de vecinătate a Uniunii Europene. Și astfel ajung în mod foarte logic la politica de vecinătate și de extindere a Uniunii Europene. Politica de extindere a Uniunii Europene este una din cele mai de succes politici uh, externe. Este o politică uh, care ne-a permis să ne extindem. Este o politică care se bazează uh, foarte puternic pe condiționalitate și pe propriile uh, merite. Abordarea noastră a arătat că putem asigura prosperitatea întregii Europe și mă bucură uh, să văd că și în timpuri de criză puterea de atracție a Uniunii Europene a rămas mai mult sau mai puțin uh, intactă. Cel mai recent exemplu în acest sens a fost uh, înregistrat în acest weekend în Croația, unde o largă majoritate a cetățenilor au aprobat aderarea Croației la Uniunea Europeană și eu salut acest rezultat. Tot în legătură cu extinderea, cred că este foarte important să păstrăm un dialog strâns cu Parlamentul. O contribuție importantă a Parlamentului va fi uh, raportul despre raporturile despre țările candidat și despre diferitele state care își doresc o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Un raport care am înțeles că va fi rapoarte care vor fi publicate în următoarele luni. Sprijinirea acestor rapoarte în plenară reprezintă o contribuție politică importantă în procesul de extindere a Uniunii Europene. Sunt convins de faptul că Parlamentul și dialogul propriu al Parlamentului cu statele respective pot contribui uh, mult la o mai bună înțelegere a Uniunii Europene, o mai bună înțelegere a valorilor pe care ne, uh, se bazează Uniunea voastră. Președinția noastră consideră că este sarcina ei să continuăm cu această abordare bazată pe uh, merită. Concluziile uh, Consiliului din uh, decembrie au stabilit cadrul pentru discutarea tuturor acestor uh, întrebări. Acum aș dori să mă refer la diferite regiuni și la diferite stări. O per- perspectivă europeană este foarte importantă pentru Balcanii de Vest. Este singurul cadru în care putem să asigurăm o coexistență sigură și pașnică în zona respectivă și vom încerca să progresăm mai mult pentru a întări această perspectivă. Avem un mandat din partea șefilor de stat și de guverne pentru a analiza uh, statutul de candidat pentru Serbia. Serbia a făcut progrese considerabile în sensul îndeplinirii criteriilor politice și a ajuns la un nivel uh, care ne satisface uh, cu, de colaborare cu Tribunalul Penal Internațional. Serbia în ceea ce privește Serbia, în decursul președinției daneze, Consiliul va uh, examina și va confirma faptul că Serbia este angajată în continuare pentru a pune în aplicare uh, acordul uh, la care și-a ajuns în urma dialogului între Priștina și Belgrad. Decizia Consiliului va fi luată în februarie și va fi confirmată în Consiliul din uh, martie. Îmi dau seama că ați avut tocmai o discuție cu ministrul de externe danez în legătură cu Serbia, așadar în această parte nu voi aprofunda acest aspect. Ne dorim uh, începerea negocierilor cu Muntenegru în iunie și vom examina situația din Muntenegru. Ne vom concentra asupra situației din în ceea ce privește statul de drept, drepturile fundamentale, combaterea corupției și a criminalității organizate. Vom face tot ceea ce putem pentru a ne asigura că vor fi luați pași importați în președinția daneză pentru ca țările din Balcanii de Vest să fie apropiate mai mult de perspectiva europeană și să dăm un ton pozitiv pentru agenda de extindere din restul anului. În legătură cu Turcia, să sperăm că negocierile de uh, aderare vor fi continuate. Consider că este în interesul nostru să păstrăm, să, dăm, să păstrăm Turcia în acest proces. După cum știți, negocierile nu avansează cu un ritm foarte accelerat, dar vom examina toate posibilitățile și dacă vom avea posibilitatea să facem progrese, vom profita de această posibilitate. Relațiile uh, importante cu, Tur- cu relațiile cu Turcia sunt importante și uh, discutăm toate posibilitate cu toate posibilitățile cu partea turcă agenda pozitivă trebuie să fie complementară cu agenda de aderare. Și aș dori să mă refer în acest context și la Islanda, uh, datorită președinților anterioare. Uh, Islanda este acum o țară candidat. Uh, dacă să vedem capitolul 23, l-am deschis și l-am închis în același timp dar nu există niciun fel de scurtătură pentru a deveni membru. Islanda va trebui să respecte aceleași criterii ca și celelalte state candidat. Uh, problemele legate de Islanda se referă la pescuit. Unele aspecte sunt mai complicate decât altele, dar sperăm că negocierile vor progresa substanțial, deschizând și închizând cât mai multe capitole de negociere în decursul președinției daneze. Aș dori să spun Uh, câteva cuvinte și despre politica de vecinătate a Uniunii Europene. Acesta este foarte importantă și este important ca politica noastră de vecinătate să se bazeze pe o abordare cuprinzătoare care să acopere atât estul cât și sudul. Ar trebui să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne angaja activ cu uh, vecinii. Uh, este vorba de asociare politică, integrare economică, mobilitate, o, un sprijin eficient uh, financiar. Uh, o colaborare îndeaproapă cu uh, Serviciul uh, European de Acțiune Externă este importantă și uh, vom discuta și revizuirea politicii de vecinătate. Ne vom concentra pe implementarea unei abordări bazate pe merită în politica noastră de vecinătate. Este vorba de așa numitul principiu mai mult pentru mai mult. Pe măsură ce partenerii noștri fac eforturi uh, înspre democratizare și înspre respectarea drepturilor omului, ar trebui să-i sprijinim mai mult. Parteneriatele ar trebui să se bazeze pe valorile noastre comune. În legătură cu parteneriatul de Est, am făcut foarte multe lucruri în legătură cu ceea ce privește acordurile de asociare, asociere. Anumite aspecte au fost încheiate cu Uh, cu, în, la sfârșitul anului 2011 în negocierile cu Ucraina, am făcut progrese și cu Moldova și cu Georgia. Din păcate, evoluțiile politice din Bielorusia uh, au făcut imposibilă angajarea într-un dialog cu acest uh, stat. Des, desigur, urmărim îndeaproape ce se întâmplă în Ucraina și sperăm că modificarea climatului politic din statul respectiv ne va permite să uh, Uh, semnăm și să ratificăm uh, acordul de asociere. De asociere. Președinția noastră, în colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu Comisia, va pregăti o foaie de parcurs. Ne dorim ca această foaie de parcurs să fie promovată în iunie și în iulie acest an. Și ne dorim implicarea țărilor partenere de, din uh, fazele inițiale în legătură cu partenerii din Sud. S-a spus acest lucru, dar trebuie repetat. Primăvara arabă reprezintă un proces istoric și care oferă Uniunii Europene o șansă istorică. Și cu o politică externă întărită în urma tratatului de la Lisabona, suntem în poziția să avem un răspuns uh, coordonat. Ne dorim o, o evoluție pozitivă în statele vecine cu noi Există, desigur, uh, uh, temeri uh, legate de asemenea măsuri și nu ar trebui să nu ținem seama de aceste îngrijorări, însă nu ar trebui să uităm interesul nostru strategic de bază. Uniunea Europeană este un partener, un partener pentru țările din Orientul apropiat și din Africa de Nord. Și acum, în legătură cu situația cu drepturile omului promovarea și protejarea drepturilor uh, omului, a libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept reprezintă prin, uh, principii fundamentale ale Uniunii Europene, care sunt importante pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, atât pe plan intern cât și pe plan extern, după cum a spus în altul reprezentant recent când a vizitat uh, Parlamentul European pe data de 13 decembrie anul trecut. Uniunea europeană dorește ca drepturile omului să devină parte integrantă din politica externă și președinția daneză este de acord cu acest lucru și salutăm comunicarea comună a înaltului reprezentant și, cu comisie, și împreună cu Comisia pentru Drepturile Omului, care cere o abordare mai eficientă. De asemenea, salutăm zonele de acțiune propuse în, com- în comunicarea de întărire a inițiativelor Uniunii Europene, Um, de a avea politici integrate, de a construi parteneriate și de a avea o voce unică. Dacă 27 de state membre au o voce unică, atunci uh, greutatea acestui mesaj este mai mare. Așadar, Serviciul European de Acțiune Externă reprezintă un instrument um, adecvat în acest context. Anul trecut am văzut uh, mai multe exemple care ne-au demonstrat că drepturile omului sunt uh, universale și că toți oamenii își doresc să trăiască în demnitate și în libertate, nu doar în contextul uh, primăverii arabe evoluțiile care au avut loc arată, subliniază importanța Declarației Universale a Drepturilor Omului, care pentru, care am împlinit 64 de ani uh, anul trecut. În acest context, așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu Comisia dumneavoastră, împărtășim aceleași valori, ne confruntăm cu aceleași provocări și acum trebuie să trecem la fapte în cele din urmă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru acest uh, plan de muncă foarte ambițios Sperăm că vom, vom putea uh, ajuta să ajungeți la rezultate concrete. Din nou, uh, aveți uh, vorbitorii la dispoziție un singur minut și vă rog să respectați acest minut. Mulțumesc, domnule președinte. Salut pe domnul ministru. Îi doresc lui și țării pe care o reprezintă o președinție încunată de succes și sperăm că acest succes se va reflecta uh, în activitatea dumneavoastră și Cipru va prelua președinția de la dumneavoastră. Toate prioritățile pe care uh, le-ați prezentat uh, astăzi, politicile privind extinderea, politica de vecinătate și drepturile omului. În ceea ce privește rolul Parlamentului, am luat notă cu mare satisfacție că, într-adevăr, în eforturile de extindere, raportorii și alți membri ai Parlamentului pot să fie de mult ajutor în promovarea perspectivei europene a Balcanilor, în primul rând, în al doilea rând, extinderea care implică Turcia, așa cum v-am spus în trecut, Cipru va avea un comportament uh, neutru în uh, cele șase luni de președinție după Danemarca și sper că se va reuși deschiderea unor uh, capitole pertinente de negociere și Cipru va continua această tendință. Sunt bucuros că agenda pozitivă nu este un înlocuitor pentru principalele negocieri. În ceea ce privește Sudul, și aici vine întrebarea mea, domnule președinte, în ceea ce privește politica de vecinătate Sud, aș dori să comentați asupra persecuțiilor la care sunt supuși creștinii. Uh, mă tem că situația se înrăutățește în țări, în Irak, în Egipt, după Uh, primăvara arabă. Noi, în Europa, suntem uh, foarte sensibili la chestiuni de rasism și discriminare împotriva oricărei grupări etnice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că ați vorbit însă două minute și uh, jumătate. Să sperăm acum că uh, socialist ne vor da un exemplu bun. Domnule Vamen, vă mulțumesc că ne-ați împărtășit prioritățile noastre și ambițiile dumneavoastră în ceea ce vește extinderea. Sunt convins că actuala președinție va fi din nou un exemplu. Aveți ocazia să faceți irreversibilă extinderea către Balcanii de Vest, începerea negocierilor uh, pentru Muntenegru, Serbia și am găsit o soluție de a continua uh, dialogul cu Turcia cu agenda pozitivă. Poate vă puteți gândi la ceva asemănător și în cazul Macedoniei uh, o problemă spinoasă de discutat în Parlament, în Consiliu, Uh, și chiar ne gândim ce putem face. Aveți sprijinul acestui Parlament în ceea ce fește instrumentele externe, în special asistența de preaderare. În această privință sunt sigur că putem să lucrăm bine împreună, astfel încât să finalizăm până la sfârșitul președinției noastre o mare parte din activitate. Uh, o scurtă remarcă în ceea ce este vecinătatea. Au fost, uh, sunt alegeri, nu ați vorbit de alegerile din Rusia din martie, apoi avem alegeri în Armenia, Belarus, Georgia, Ucraina și posibil în Moldova. Deci uh, trebuie să uh, fim atenți la vecinătatea estică pentru că asistăm la evoluții negative în unele țări și nu, trebuie, nu trebuie să permitem derapajele de pe ruta pe care au adoptat-o. Rusia uh, cu ideea Uniunii Eurasiatice a încercat să fie mai uh, activă și uh, va fi și mai activă după alegeri. Uh, își uh, sporește propaganda, trebuie să fim uh, foarte atenți cu un ochi uh, la aceste evoluții în Rusia. Vă mulțumesc foarte mult și cred că am fost relativ ceva mai disciplinat uh, față de colegul din uh, PPE. Intervenție fără microfon cel puțin, uh, măcar puțin mai disciplinat. Mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Watson. În uh, numele liberalilor vreau să salut angajamentul de a continua extinderea, dar aș vrea să întreb în legătură cu alte două probleme. Prima chestiune, locuri de muncă și creștere. Vedeți posibilități de extindere a pieței unice ce ați face pentru a îndemna Comisia să uh, deschidă piața unică în servicii care sunt foarte importante pentru creștere și locuri de muncă în Uniunea Europeană. Apoi, în ceea ce privește agenda verde, agenda ecologică, veți prelua uh, uh, recomandările din raportul 2015 foaie de parcurs uh, unde ne aflăm astăzi și unde ne vom afla în 2050 uh, dacă vom reduce emisiile de carbon cu 20%. Două întrebări pentru președinția daneză. Aveți cea mai mică uh, șansă de a ajunge la un consens în legătură cu măsurile pentru rezolvarea uh, crizei uh, economice din și din afara zonei uh, euro. Dată fiind libertatea presei, ce măsuri vreți să luați pentru a proteja această uh, uh libertate vitală și uh, vitală pentru noi toți? Președintele. Doamna Kunbeck. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc ministrului pentru prezentarea uh, activității uh, președinției daneze. Aș vrea să vă întreb în legătură cu cooperarea cu Parlamentul. Ați făcut câteva comentarii în presa daneză. Uh, Parlamentul este uh, o structură cu care se lucrează greu Vreți să uh, dați mai multe detalii pe această declarație făcută presei? Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc. O să încep prin a spune că sunt încântat că am posibilitatea să răspund la întrebările dumneavoastră și să comentez remarcile făcute. Uh, în primul rând, răspunsând domnului Casulides, care a spus că este important să spună că Ciprul uh, va fi o președinție care va acționa conform tuturor regulilor UE. Președinția are uh, toată încrederea în președinția cipriotă care ne va urma și că va găsi căi de cooperare cu prietenii ciprioți și uh, această tendință va continua. Domnul Casolides uh, s-a referit și la problema creștinilor din Africa de Nord. Este o poziție clară a președinției daneze și cred a tuturor membrilor Uniunii Europene și membrilor acestui Parlament că susținem apărarea drepturilor omului uh, și dreptul la exercitarea liberă a credințelor religioase. Indiferent uh, unde uh, uh, se exercită acest drept dacă creștinii sunt atacați, atunci acest lucru ne îngrijorează foarte mult și cu toții trebuie să Uh, analizăm uh, astfel de evenimente dacă ar apărea pe durata președinției daneze. În legătură cu întrebarea adresată de mm, domnul din Bulgaria, care a spus uh, că pot fi făcuți pași irreversibili în ceea ce privește Serbia și Muntenegru pe durata președinției daneze. Sper că așa vor sta lucrurile. Sperăm că se va găsi o soluție la anumite uh, probleme la Consiliul Afaceri Generale din februarie, ce urmează să fie aprobate de Consiliul European în martie. Însă, tocmai ați auzit ce a spus uh, ministrul de externe, procesul se îndreaptă în direcția cea bună. Mai sunt câteva detalii de care trebuie să ne ocupăm. Avem însă speranță și sperăm că așa se vor uh, desfășura lucrurile Um, și în ceea ce privește Muntenegru trebuie să continuăm pe calea începută. În ceea ce privește fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, am arătat foarte clar tuturor părților implicate că dorim să se ajungă la o soluție. Considerăm că acest lucru este în interesul tuturor celor implicați. Uh, și uh, sperăm că acest lucru se va întâmpla, indiferent cât de greu este. Este o problemă uh, greu de rezolvat, dar se va găsi o soluție de către părți. De aceea am îndemnat ambele părți să găsească o soluție și noi vom contribui la acest lucru. Domnul Watson a întrebat cum putem să facem mai mult pentru creștere și locuri de muncă. Uh, În ceea ce privește piața unică, desigur că am uh, dori să facem să progreseze cele 12 inițiative propuse de Comisie uh, și aceasta în colaborare strânsă cu Parlamentul European. Sperăm că va fi un instrument important de a spori creșterea în Uniunea uh, Europeană. Dorim ca și uh, Um, în ceea ce privește uh, agenda ecologică, agenda uh, verde, aceasta să fie promovată în cea mai mare măsură. Domnul Atkins a spus, a întrebat dacă Danemarca ar putea să aibă vreo influență asupra uh, direcției pe care o iau economiile. Euro, semestrul european a intrat în uh, uh, vigoare pe durata președinției daneze și sperăm că uh, se, uh, va construi, se vor construi punți între cei 17 membri ai zonei euro și ce aflați în afara acestei zone. Uh, uh, s-a vorbit despre libertatea presei, uh, libertăți democratice care sunt importante pentru președinția daneză. Și nu în ultimul rând, Domnul Grunberg din uh, Finlanda a spus că este important uh, să se lucreze cu Parlamentul. Da, este important. Nu este un mod de a spune lucrurilor frumos uh, atunci când te afli în Parlament. Parlamentul este un partener vital pentru dan președinția daneză e vorba de afaceri externe, e vorba de reforma pieței unice, pentru a lua numai câteva exemple. Așa cum am spus în remarcile introductive, sperăm că raportorii vor juca un rol important uh, în uh, trasarea politicilor și o să fim foarte atenți uh, la sfaturile date de raportori și de membrii Parlamentului în această privință. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru a doua uh, rundă, domnul, Lordul Dartmouth. Domnule ministru, ați început prin a vorbi despre guvernanța economică și ați sfârșit prin a vorbi despre drepturile omului, pe care le-ați descris ca fiind universale. Ca o consecință a acordului de guvernanță economică sau a tratatului de guvernanță economică, s-ar putea să aibă loc un referendum în Republica Irlanda. Deci am o întrebare pentru dumneavoastră. Președinția daneză va respecta și accepta rezultatul unui referendum din Republica Irlanda cu privire la acord sau tratat sau drepturile omului încetează să se mai aplice atunci uh, când încep să deranjeze. Aceasta este opinia predecesorilor dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Gomez. Domnule ministru, ați început prin a vorbi despre uh, nivelurile uh, care nu sunt sustenabile și care au un uh, impact asupra politicilor dumneavoastră. Au existat speculații în legătură cu euro și aș vrea să vă întreb dacă președinția daneză va cere ministrilor și membrilor Consiliului să se concentreze asupra implicațiilor În uh, ceea ce privește pescul, uh, știți că acum uh, sunt unele chestiuni impuse țărilor. Să luăm cazul țării mele, unde așa numita privatizare s-a încheiat și s-au dat părți în întreprindere de electricitate partidelor mici comuniste care controlea, controlează companiile. Implicațiile sunt uh, uriașe. sunteți uh, gata să îi îndemnați pe miniștri să se gândească uh, la consecințele extinderii și alte politici din PES? Domnul Cucan. Mulțumesc. Ați uh, început prin a spune că politica de extindere face parte din politicile cunate de succes ale Uniunii Europene. Trebuie să avem aceeași abordare în viitor. Ați uh, vorbit uh, în detaliu despre situația din Serbia, Muntenegru, acum despre Macedonia. Islanda nu pune probleme, dar hotărârile care au fost uh, amânate de anul trecut ar trebui să fie luate pe durata președinției daneze. Aș vrea să reamintesc că uh, sunt și alte țări care trebuie să rămână pe uh, ruta uh, europeană, Albania, cu vești bune uh, din această țară. Lucrurile nu sunt ușoare, dar au fost obținute rezultate. De asemenea, agenda europeană pentru Kosovo, liberalizarea uh, vizelor și dialogul în acest sens. Aceste țări, atunci când uh, fac uh, un lucru bun, trebuie să fie încurajate. Trebuie să faceți acest lucru, nu trebuie să le uitați. Deci uh, o să vă ajutăm și vă urăm succes. Mulțumesc, domnule Cucan. Doamna Boscut, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, am mai multe întrebări. Ați vorbit despre o agendă pozitivă în ceea ce privește Turcia. Întrebarea mea este, nu am văzut să se fi deschis vreun capitol de negociere mai multe președinții ale Uniunii Europene la rând. În ceea ce privește Bosnia, există un nou guvern ce va face președinția daneză dacă se vor realiza progrese. Ultima întrebare. Am avut o întâlnire în ceea ce privește drepturile femeilor. Întrebarea mea se referă la politica de vecinătate și Africa de Nord. Cât de mult atenție se va da drepturilor femeilor? Mulțumesc, doamna Boscut. Domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you very Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, contele de Dartmouth. Respect uh, pe deplin uh, verdictul pe care îl vor da irlandezii. Și, de asemenea, consider că irlandezii au aceleași drepturi ca oricine altcineva în ce privește drepturile omului. Aceasta este poziția fermă a președinției daneze și sper că va fi și poziția altor președinții. Și aștept cu nerăbdare să colaborez cu prietenii din Irlanda care vor, își vor asuma președinția după Cipru. Cred că vor juca un rol important și vor continua să joace un rol important în familia europeană. Întrebarea doamnei Gomez, care spunea <coughs> că trebuie să fim conștienți că în momentul în care se fac reforme sau inițiative în statele membre, acestea au consecințe și poate consecințe care nu sunt prevăzute, care nu sunt anticipate. Cred că trăim acum niște vremuri foarte grele și orice guvern, nu numai guvernul din Portugalia, toate guvernele din statele membre trebuie să ia decizii drastice. Însă trebuie să facă acest lucru cu cea mai bună aportare posibilă ca să-și asigure răspunsul din partea țării și este responsabilitatea fiecărui guvern și nu este responsabilitatea președinției daneze. Da, sunt de acord uh, cu cele spuse de noastră. Sunt de acord, doamnă Gomez, că Europa trece printr-un moment foarte greu al istoriei sale, iar statele membre fac alegeri dure, iar alegerile făcute în fiecare stat membru, firește că afectează și celelalte state membre. Însă, vreau să spun că este important să recunoaștem că depinde de fiecare stat membru, ca parte a suveranității statului membru, să-și aleagă instrumentele de punere în aplicare a hotărârilor. Putem fi de acord sau putem să nu fim de acord, conform filozofiei politice, dar este dreptul fiecărui stat membru să ia acele hotărâri. Domnul Cucan spunea că e, a fost de acord că este important să vorbim despre Balcani, și despre evoluțiile din Balcan, dar de asemenea să nu uităm că sunt state în, în această zonă care vor, nu vor fi discutate în timpul președinției daneze și să nu uităm acest lucru. În ce privește Albania, salut uh, cooperarea dintre guvern și opoziție. S-a înființat o comisie parlamentară de reformă, dar uh, aici există în continuare probleme de, care țin de statul de drept, mai ales în ceea ce privește hotărârea în cazul Mita, care a surprins pe foarte multe unii este important să se facă progrese în domeniul legilor, al democrației. În ce privește Bosnia și Herțegovina, care a fost uh, menționată și de doamna Boscurt, sunt, uh, mă bucur că s-a ajuns la un acord uh, între guvern și celelalte părți și iar în ceea ce privește reformele cheie pentru Uniunea Europeană, uh, așteptăm să vedem ce progrese se vor face. Țările menționate aici trebuie să aibă o perspectivă pe termen lung. Uh, trebuie să vedem ce, ce fac ele ca să aparțin acestui club de țări democratice și trebuie să vedem ce fac ele, așa că le așteaptă un drum foarte lung pentru a ajunge acolo. S-a pus o întrebare privind uh, Turcia. Doamna Boscurt a pus această întrebare. Credem că vom putea să deschidem noi capitole în negocierile de aderare cu Turcia? Dacă se poate, vom uh, aștepta acest lucru cu plăcere, dar nu mă aștept la miracole în negocierile cu Turcia. Toată lumea știe că e foarte greu. O să facem ce se poate, dar, uh, ca să spun așa, e nevoie de doi uh, ca să dansez tango. Și ne așteaptă negocieri foarte dure, iar președinția daneză dorește să facă progrese cât mai mult cu putință, dar știm de asemenea că sunt vremuri grele când privește portofoliul Turciei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Este șase și jumătate. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi aici cu noi. Vă urăm în numele meu și în numele comisiei noastre mult succes și președinției daneze. Am ajuns la sfârșitul programului. Următoarea reuniune joi 31 ianuarie, marți 31 ianuarie, mă scuzați, la ora 10.